Bonjour euh, tout le monde. Nous allons commencer notre réunion avec... Bună ziua tuturor, vom începe ședința noastră cu adoptarea ordinii de zi. Există două modificări la această ordine de zi. Este o mică eroare care s-a strecurat în documentele dumneavoastră și anume la punctul 14. Nu o să votăm raportul privind instituirea, instituirea unui instrument de finanțare a cooperării, ci doar amendamentele Asta o să ne ia câteva ore, pentru că sunt vreo 600 de amendamente și vom vota mandatul de negociere. Asta ar fi prima schimbare. A doua, doamna Gres, care ne va prezenta raportul său privind biopiatria, o va face astăzi și nu mâine. Există obiecții sau comentarii la aceste uh, modificări ale ordinii de zi? Atunci ordinea de zi este adoptată. Eu nu am comunicări de făcut. Uh, Comisia Europeană are de făcut un anunț, așa că îi dau cuvântul imediat doamnei Catherine Mentepingen. Mulțumesc, doamnă președinte. Avem două comunicări de făcut. Mai întâi, o informare privind comunicarea asupra protecției sociale, despre care, uh, ale cărei linii principale vi le-am explicat uh, luna iunie. Comunicarea a fost uh, aprobată pe 22 august, am respectat așadar agenda și a fost adoptată în liniile generale pe care vi le-am prezentat. De exemplu, e vorba de o serie de obiective politice care trebuie îndeplinite din agenda pentru schimbare. Și dacă îmi permiteți acum, pentru a doua comunicare mai specifică, o să dau cuvântul uh, Uh, colegii mei pentru organizarea zilelor europene ale dezvoltării, cea de-a șapte, a șaptea ediție, 16-17 octombrie, domnul Cristian Simo. Mulțumesc! Așadar, cum vă spunea Catrim, a, șap- a șaptea ediție a zilelor Europene ale Dezvoltării se va desfășura 16-17 octombrie la Bruxelles, la Turun Taxis. Anul acesta ne așteptăm la aproximativ 5.000 de participanți în 2012 uh, ne vom concentra pe două evenimente și anume World Food Day pe 16 octombrie și Ziua Internațională pentru Eradicarea Sărăciei pe 17. Așadar, acestea sunt punctele cheie ale zilelor europene ale dezvoltării. Tema, temele principale vor fi susținerea creșterii uh, economice inclusive și sustenabile pe trei axe, agricultură, securitate alimentară și uh, dezvoltare, sectorul uh, privat și uh, uh, conferirea de putere uh, cetățenilor pentru o creștere economică inclusivă. Acestea ar fi axele de derulare, așadar, ale, ale acestui eveniment. În lista de invitați pe care o aveți la dispoziția noastră, uh, vedeți că vor fi cam vreo 10 șefi de stat, vreo 5 comisari și Ministrii pentru dezvoltare din nouă state membre vor fi cu toții prezenți la aceste manifestări. Vă invit, dacă doriți mai multe informații, să consultați un, uh, uh, o pagină de internet care va oferi toate informațiile în legătură cu modul în care se va derula evenimentul. Programul, este, programul detaliat este disponibil și el pe site-ul uh, de internet pe scurt, vom avea 22 de uh, paneluri la nivel înalt și 28 de laboratoare de proiect, niște explicații în legătură cu aceste laboratoare. Știți că la uh, edițiile anterioare a existat așa numitul uh, sat a, uh, al dezvoltării, unde toți actorii, participanții își puteau prezenta activitățile. Anul acesta am decis să nu mai uh, creăm acest sat al dezvoltării, ci, în schimb, să prezentăm diverse manifestări uh, ca să dăm ocazia actorilor implicați în activitățile de dezvoltare să-și eh, să se exprime și asta cred că va permite o mai mare interacțiune între participanți și uh, actorii implicați. O altă precizare importantă Uh, dat fiind numărul uh, mare de participanți uh, direcți, am decis să transmitem pe internet toate discuțiile, toate panelurile la nivel înalt. Deci atâta timp cât există o conexiune la internet, oricine va putea să vadă tot ce se întâmplă în timpul acestor discuții la înalt, de nivel înalt. Dincolo de acesta vor mai exista diverse evenimente, bineînțeles, Uh, așa numitele conferințe Capucinski, o serie de conferințe privind dezvoltarea. Acestea se vor ține la Universitatea Liberă din Bruxelles. Diverse manifestări uh, vor avea loc de asemenea în Espas Senghor, așadar vor fi diverse manifestări în jurul acestor zile europene ale dezvoltării. Evident, cu toții sunteți invitați Înscrierea se face prin intermediul site-ului de internet și e important să vă înscrieți pentru că, evident, numai persoanele care s-au înscris vor primi un badge, o, o legitimație și vor avea acces, acces la eveniment. De asemenea, un anumit număr de europarlamentari vor participa, prin care și noastră, doamnă președinte, așa cred, și, ca de obicei, contăm foarte mult pe prezența dumneavoastră și bunăvoința dumneavoastră. Mulțumesc. Merci beaucoup. Je donne maintenant la parole. Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul uh, Comisiei pentru a răspunde la întrebarea colegii noastre Kate Taylor. Și comisia este reprezentată de domnul uh, Michael Doshitry. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Întrebarea avea trei părți ce măsuri a luat uh, Comisia Europeană pentru a examina legalitatea acțiunilor uh, armate israeliene care a demolat proiecte guvernate de legislația umanitară internațională, ce concluzii au fost trase și ce măsuri s-au luat pentru a cere compensații pentru aceste proiecte distruse și, în al treilea rând, ce măsuri a luat Comisia Europeană pentru a asigura că cetățenii care cer uh, Uh, despăgubiri uh, primesc aceste despăgubiri. Uh, Comisia a spus în mod repetat că consideră că demolarea sau distrugerea de infrastructură construită cu bani europeni sau cu fonduri din statele membre europene în teritoriile palestine ocupate, drept inacceptabilă și acest lucru a fost spus în mod regulat în dialogul politic al Uniunii Europene cu Israelul și în special în instrumentele oferite de acordul de asociere Uniunea Europeană-Israel. Consil, uh, concluziile Consiliului de Afaceri Externe din 14 mai 2012 privind procesul de pace din Orientul Mijlociu a cerut în mod specific Israelului să-și îndeplinească obligațiile conform cu legislația umanitară internațională privind condițiile de viață ale populației palestinene în zone din uh, uh, malul de vest al Iordanului prioritatea demolărilor au avut uh, loc în afara zonei uh, fâșiei Gaza. De asemenea, cerem simplificarea procedurilor administrative pentru obținerea de permise de construcție pentru palestinieni și, de asemenea, rezolvarea nevoilor legate de accesul la apă și alte nevoi umanitare. Comisia se așteaptă ca Uniunea Europeană să-și apere investițiile pentru utilizarea lor viitoare. În ce privește măsurile care au fost luate pentru a cere despăgubiri pentru proiectele distruse, am exprimat foarte clar Israelului că Uniunea Europeană se așteaptă ca investițiile făcute în susținerea poporului palestinian să fie protejate de la distrugere și avariere. Uh, canalele diplomatice sunt folosite în mod regulat pentru a asigura protecția investițiilor Uniunii Europene. Problema cu care ne-am confruntat este că aceste investiții care au fost predate utilizatorilor finali nu mai sunt proprietatea Uniunii Europene și deci Comisia nu are temei legal să ceară compensații. Din perspectiva utilizării corecte a contribuabililor, a banilor contribuabililor însă, am uh, făcut în trecut proteste la Ministerul Apărării Israelian după ce au fost distruse sau avariate proiecte finanțate de Uniunea Europeană, mai ales dacă acele proiecte nu fuseseră încă predate beneficiarilor finali. Și Într-un caz s-a cerut compensare uh, sau cerut despăgubiri, dar nu au fost primite. Unul uh, dintre beneficiari, și anume Agenția Națională Unite UNRWA, a primit uh, compensații pentru o instalație, o infrastructură finanțată de Uniunea Europeană care a fost distrusă în timpul operațiunilor din Gaza din iarna lui 2008-2009. În ce privește măsurile pe care le-am luat pentru a ajuta pe beneficiari, încercăm să tragem unele concluzii din ce s-a întâmplat în trecut, din toate frustrările pe care le-am avut din această experiență anterioară și în exercițiul de programare 2012 uh, ne gândim la o serie de măsuri pentru zonele palestiniene ocupate, incluzând susținere pentru capacitatea de planificare a autorității palestiniene și o infrastructură de dimensiuni mai mici prin reprezentanții la fața locului Uniunea Europeană este hotărâtă să aibă uh, un angajament gradual, pozitiv și non-confrontațional pe cât posibil cu partea israeliană, care trebuie să arate că este dornică să coopereze pe toate chestiunile legate de această situație. Uh, proiectele, pe cât este posibil, va fi coordonate împreună cu autoritățile izraeliene, fără să le dăm însă drept de veto și uh, proprietatea juridică a infrastructurii va rămâne la comisie cât mai mult posibil înainte să o transferăm utilizatorilor finali. De asemenea, vom incorpora o schemă de ajutor juridic pentru beneficiari ca să ajutăm pe aceștia după ce s-a făcut predarea. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Taylor. Domnul Taylor, mă scuzați. Vă mulțumesc foarte mult. Mm, mi s-a părut foarte interesant ce spuneți. Aș fi foarte recunoscător dacă mi-ați da un răspuns în scris, care să fie practic un rezumat a ceea ce ați spun, pentru că cred că trebuie să le examinăm cu mare atenție. Ați menționat în mod explicit uh, zonele, zona C, o zonă care suferă foarte mult sub ocupația, din cauza ocupației și a zidului de despărțire complet ilegal care a fost instalat de israelieni. Ați spus că ați exprimat foarte clar faptul că vă așteptați la protejarea facilităților finanțate de Uniunea Europeană. Bă, nu prea a funcționat chestia asta, pentru că 13 milioane de euro pagube, ă, asta e cifra, Uh, pe care au pierdut-o Uniunea Europeană sau statele membre care au finanțat proiecte. Deci, uh, abordarea asta nu funcționează. Și ați fost întrebat în mod specific ce măsuri legale trebuie să luați sau ați luat pentru a încerca să obțineți despăgubiri pentru pagubele produse. Nu e nicio dispută aici privind cine e responsabil, care e cauza pagubelor, dar nu reușesc să înțeleg de ce nu am fost capabili să urmărim uh, o astfel de acțiune, să ducem până la capăt o astfel de, amănu, uh, de acțiune pentru a obține niște compensații. Ați uh, explicat acest, această abordare foarte moale, foarte soft pe care vreți să o uh, aveți cu Israelul. Sigur, favorizez o astfel de abordare atunci când ea de rezultate. Dar uh, abordarea noastră graduală, pozitivă și non-confrontațională pur și simplu nu funcționează, nu așa? Deci avem pagube de 13 milioane, niciun fel de uh, acțiuni legale și care e răspunsul? Care e soluția noastră? Cum veți răspunde la asta? Cum veți reacționa? Sau pur și simplu sunteți uh, mulțumiți să vedeți că bani care finanțează proiecte esențiale sunt uh, irosiți? Deci cred că am nevoie de detalii de la dumneavoastră și de un fel de răspuns și de niște asigurări în legătură cu faptul că această problemă este în mâini uh, bune, pe mâini bune și capabile. Merci beaucoup et je, je redonne la... Mulțumesc foarte mult. Dau din nou cuvântul uh, comisiei, mai ales în ce privește posibilitatea de a avea un răspuns scris la întrebările explicate, exprimate de domnul uh, Tyler. Sigur, nu este nicio problemă, veți avea un răspuns scris. În ce privește cealaltă comentarii ale noastre, cred că foarte multe state membre împărtășesc uh, frustrarea dumneavoastră în legătură cu acest subiect. Nu, este, nu există un, ușor de dat un răspuns uh, în legătură cu ce trebuie făcut, pentru că raportul de forțe chiar nu este în favoarea noastră. Problema legală este una uh, dificilă. Serviciile juridice ne-au uh, atenționat adesea că predarea infrastructurii către utilizatori înseamnă că noi nu mai avem niciun fel de temei juridic. Nu spun că nu avem temei politic sau moral să intervenim, dar nu avem temei juridic. De aceea, în viitor, pentru proiecte în zona C, ne vom asigura că atâta cât e posibil să păstrăm temei juridic. În ce privește zona C, nu știu dacă colegii din Serviciul de Acțiune Externă vor să spună ceva, dar noi încercăm să ne asigurăm că avem o abordare unificată față de israelieni, o abordare unificată, unitară între statele membre și Uniunea Europeană, ca să ne asigurăm că avem o voce mai puternică. Cum spuneam, vom încerca într-o prima instanță să respectăm procedurile israeliene, nu o să le dăm drept de veto. Uh, ce înțelegem noi prin infrastructură de mici dimensiuni este următorul lucru. Vom respecta procesul de planificare, de zonare și dacă după o perioadă rezonabilă nu ni se dă niciun uh, răspuns și o astfel de perioadă ar fi de șase luni, atunci vom considera că există un consimțământ tacit de a uh, merge mai departe și de a executa construcția respectivă. Domnule Taylor, un minut. Din nou, aș fi foarte recunoscător să aflu că propuneți niște acțiuni ferme. Spuneți că Nimic nu se întâmplă foarte repede acolo. Ce s-a întâmplat foarte repede din 2001 încoace? Păi s-a întâmplat distrugerea a unor investiții de 13 milioane de euro, unor proiecte finanțate de Uniunea Europeană și de statele membre. Sunt sigur că și alți membri sunt la fel de frustrați în legătură cu această chestiune, dar vrem să vedem că din partea Comisiei se acționează. Nu ne-ați spus ce intenționați să faceți. Uh, spuneți că vă așteptați să și am declarat foarte ferm, dar nu ne-ați vorbit de nicio acțiune pozitivă și sper că va uh, apărea până la urmă și vreo acțiune pozitivă. Doamna președinte, mulțumesc. Acum vom trece la următorul punct de pe ordinea de zi și anume raportul vicepreședintei noastre, doamna Zanichi, privind uh, proiectul Erasmus pentru toți Erasmus pentru toți și propunerea unui program de educație, formare, tineret și sport, care să nu fie rezervat doar universităților, ci tuturor, așa cum îi spune și titlul. Și uh, aștept cu mare interes să o ascult pe doamna Zanichi, care ne va prezenta amendamentele produse la uh, raportul Comisiei uh, de Cultură. Mulțumesc, doamnă președinte. Din noiembrie 2011, Comisia Europeană a prezentat o propunere de regulament pentru a institui Erasmus pentru toți, un program multianual pentru uh, educație, formare, tineret și sport. Scopul a fost de a unifica diversele inițiative ale Uniunii Europene în acest sector într-un program unic care ar trebui să se desfășoare între 2014-2020. Comisia de Cultură este responsabilă de fond pentru acest raport, dar a cerut comisiei noastre să formuleze un punct de vedere. În calitate de raportor pentru aviz, Aș dori să vă prezint uh, amendamentele care ne permit să avem o viziune mai completă. Programul Erasmus pentru toți se referă în principal la inițiative și activități care interesează sectorul educației și de asemenea adoptă, abordează și dimensiunea internațională a cooperării în domeniul educației superioare, care e un argument de primă importanță pentru comisia noastră. Uh, rețin evident obiectivul de a baza toate acțiunile uh, pe un unic și același program pentru a îmbunătăți uh, eficiența și transparența. Din acest motiv, cred că Comisia noastră DEVE trebuie să susțină principiile acestei, instituirea acestui program. Avem, am descoperit câteva probleme citind raportul doamnei PAC în ce privește proiectul de regulament, se face o referire foarte limitată și puțin specifică la acțiunile care ar trebui să fie finanțate cu uh, uh, DCI uh, și cu țările, în țările ACP. Cred că este nevoie de mecanisme aprofundate și de criterii mai clare prin care să ne corelăm cu obiectivele de dezvoltare ale Uniunii Europene și de asemenea să ne pliem pe exigențele țărilor beneficiare. Mă preocupă faptul că finanțarea Uh, internă a programului DCI nu este considerată că răspunde criteriilor pentru ajutorul public de dezvoltare, așa cum uh, se cere în uh, propunerea programului DCI pentru 2014-2018. În fine, în ce privește amendamentele doamnei PAC, am pregătit câteva propuneri pe care voi cere susținerea comisiei noastre. Fără să intru în detalii în legătură cu fiecare amendament în parte, vreau să vă reamintesc doar obiectivele pe care le urmăresc. În primul rând să structurez mai bine obiectivele de dezvoltare, în special în ce privește lupta împotriva sărăciei. Uh, să cerem mecanisme legate de acțiune de mobilitate care să reducă uh, riscul fugii creierilor, creierelor uh, din țările beneficiare spre țările Uniunii Europene. Garanții că toate aceste acțiuni vor fi în, colaborare perfectă cu instrumentele de finanțare. De asemenea, să se respecte uh, titula, caracterul titular al țării partenere și să se garanteze faptul că impactul de dezvoltare poate fi de asemenea măsurat și să se garanteze transparența. Sigur, poate că o să vi se pare că sunt niște propuneri tehnice, însă în ce privește problemele uh, de mare interes pentru această comisie, obiectivul amendamentelor mele este acela de a susține principiile Uniunii Europene în materie de dezvoltare și de finanțare uh, în noul cadru financiar uh, trebuie să acționăm în interesul țărilor care primesc uh, ajutorul nostru. Uh, cu speranța de a primi susținerea noastră pentru aceste principii fundamentale în toate sectoarele de activitate ale Uniunii Europene, aștept sigur comentariile noastre și recomandările noastre. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Merci beaucoup. La parole est à madame Grez. Mulțumesc, care cuvântul doamna Grez. Bună ziua, eu aș dori să-i mulțumesc, doamne Zanuchi, și să spun că în numele grupului Verzilor împărtășim în linii mari abordarea domniei sale. Mai întâi, evident, ne bucură acest program Erasmus pentru toți, care preconizează investiții în educație și pentru formarea tinerilor și ideea unui program integrat unic ni se pare destul de bună. Este o voință care poate fi realizată. Bineînțeles, există și un risc al pierderii de identitate a fiecărui program în parte și o anume incertitudine în ceea ce privește grupurile care ar putea fi eligibile. În ceea ce privește Erasmus Mundus și lupta împotriva sărăciei, și aici doresc să îmi exprim sprijinul față de raportoare pentru că există o legătură clară între proiectul de regulament și instrumentele de finanțare pentru dezvoltare, în special FED. În ceea ce privește uh, alocațiile bugetare, suntem de acord cu raportorul pentru respectarea procedurilor de control ale Parlamentului European. Al treilea punct cu care suntem de acord este necesitatea unei finanțări pe baza unei programări plurianuale în conformitate cu necesități și priorități stabilită de către țările respective. Ținem foarte mult la acest principiu. Totuși, credem că am putea să mergem un pic mai departe și aici mă gândesc în special la problema necesității absolute a unui control în amonte pentru uh, a evita starea, situația în care s-a găsit domnul Gerenț mai uh, de mult uh, cu situația din Brazilia, acolo unde uh, am ajuns la constatarea că bursa Erasmus ajungea la familiile de condiție bună pentru a le finanța studiile în Europa. Uh, deci și aici sunt de acord cu raportoarea în ceea ce privește discriminarea pozitivă, astfel încât bursele Erasmus Mundus să ajungă într-adevăr la persoanele defavorizate. Și vă mulțumesc de asemenea pentru că ați vorbit și despre exodul creierelor de care se vorbește destul de puțin. Mulțumesc, domnul Gerenț. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu doresc să-i mulțumesc doamnei Zaninchi pentru acest raport destul de critic în ceea ce privește anumite precizări pe care le face, în special problema finanțării. Într-o parte a raportului vorbiți despre posibilitatea de a introduce faptele pentru că anumite, anumiți autori de documente nu sunt uh, destul de coerenți. Deci cred că de dumneavoastră vă adresez întrebarea ce se va finanța până la urmă prin uh, instrumentul de dezvoltare și cooperare. Este o întrebare pe care vă adresez și dumneavoastră și Comisiei. A doua întrebare și raportarea insistă asupra compatibilității acțiunilor financiare care intră în instrumentul de dezvoltare și cooperare și uh, Comitetul de Cooperare al OCDE. Foarte bine, dar ni se poate da asigurarea, pe de o parte, că acești bani vor fi cheltuiți în cadrul instrumentului de dezvoltare și cooperare. Ne-am luat toate măsurile de precauție pentru a ne asigura că așa se va întâmpla pentru că vă reamintesc funcția care va fi exersată de instrumentul de dezvoltare și cooperare trebuie să fie compensată și cred că din motive de coerență vom avea o coeziune între diversele departamente Și trebuie să ținem cont de asemenea și de volumul uh, operațiunilor uh, finanțate de instrumentul de dezvoltare și cooperare și care intră la rubrica 4. Și apoi condiționalitatea, al treilea element. Vreau să vă dau un exemplu concret. Vom finanța operațiuni legate de formare în țările în curs de dezvoltare în contul instrumentului de dezvoltare și cooperare. Pentru ca acest lucru să fie profitabil, așa cum a spus și doamna Grez, pentru țările în curs de dezvoltare, trebuie să introducem și o condiționalitate. Și vă dau un exemplu. Erasmus Mundus formează, spre exemplu, doctori într-un număr de ani. Cine ne dă garanția că banii investiți în formarea acestor uh, doctori uh, vor aduce într-adevăr uh, rezultatele scontate în țările respective. Vom face o legătură între finanțarea acestor burse de studii sau alte forme de participare pentru formarea acestor tineri la, de condiția ca beneficiarii acestor burse să se angajeze să uh, practice meseria respectivă în țările de unde provin pentru că un asemenea mecanism ar putea să îmbrace forma pe care tocmai v-am spus-o. Și ar fi un mijloc de a preveni exodul creierelor, subiect care este evocat destul de des, dar uh, pe marginea căruia nu discutăm niciodată suficient de mult. Mulțumesc. Dau cuvântul comisiei. Doamna Claire Mandale. Mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc tuturor deputaților care ne-au uh, oferit un aviz destul de pozitiv pe marginea programului Erasmus uh, pentru toți. Așa cum ați înțeles, scopul nostru este de a reuni sub aceeași umbrelă toate programele existente în acest moment, pentru că avem o fragmentare foarte mare în domeniul învățământului superior. Avem Tempus, uh, Uh, pentru țările din vecinătate, Alfa pentru America Latină și încă un program pentru Africa, apoi avem un uh, program de cooperare bilaterală cu țările industrializate și programul Erasmus Mundus, care se ocupă de mobilitatea personalului academic și a studenților. Propunerea era de a reuni în același program toate aceste programe ușor dispersate și să consolidăm mai bine partea internă, intraeuropeană, cu partea internațională. Pentru că deocamdată sunt complet separate. Avem Lifelong Learning pe de o parte, programul Uh, care uh, conține și Erasmus pentru învățământul superior și, uh, pe de altă parte, Erasmus Mundus. Deci, propunerea era de a reuni toate aceste programe. Bineînțeles, având în vedere că avem, vorbim despre finanțarea pe rubrica 1 și pe rubrica 4, avem o dublă finanțare și vedem că 84% din Uh, finanțarea se va face din rubrica 1 și restul se va face din rubrica 4, deci cele 5 uh, instrumente pe care le-ați menționat mai devreme. Deocamdată nu există o repartizare clară între fiecare instrument și Comisia a vorbit despre 1,8 miliarde de euro pe o perioadă de șapte ani, ceea ce corespunde la ceea ce am făcut până în prezent. Uh, cu finanțarea tuturor acestor acțiuni de cooperare în domeniul învățământului superior între 2007 și 2013. Deci nu este o creștere foarte mare, poate doar cu 10% mai mulți bani. Având în vedere că solicităm o finanțare din rubrica 4, este evident că finanțarea care va proveni de la instrumentul de dezvoltare și cooperare nu va putea fi alocată decât acțiunilor de cooperare și mobilitate uh, în beneficiul acestor regiuni. Și știm că trebuie să respectăm obiectivele a fiecărui instrument în parte și vă reamintesc că așa se întâmplă și acum. Spre exemplu, programul Tempus este deja finanțat din trei instrumente. Erasmus Mundus este finanțat prin cinci instrumente și lucrurile funcționează foarte bine și respectăm obiectivele fiecărui instrument în parte. La fel se întâmplă lucrurile și cu programarea. E dificil când ai un program care acoperă lumea întreagă să ai o programare individuală cu sute de țări. Dar vom avea o programare regională, așa cum se întâmplă și acum. Spre exemplu, pentru programul Tempus, care vrea să susțină capacitățile universităților din uh, țările uh, din programul de vecinătate. Deci avem un program de consultări regionale pentru a răspunde la câteva dintre întrebările care mi-au fost adresate, mai întâi, pentru ca universitățile europene și neeuropene să aibă o vizibilitate în ceea ce privește finanțarea, care în momentul de față se face anual, deci universitățile când se angajează în cooperare cu parteneri aflați la mare depărtare, uneori le trebuie timp pentru a uh, Uh, vedea cum funcționează lucrurile și am solicitat în perioada de consultări pe marginea programului de a avea o programare pe o perioadă de cel puțin 3-4 ani. Pe de altă parte, așa cum am spus, această programare se face într-un cadru regional și respectăm diversele regulamente. Știm foarte clar că este o dimensiune de dezvoltare pentru acest program. Vorbim mult despre mobilitate, dar nu doar despre mobilitate, pentru că vorbim și despre mobilitatea pentru um, personalul universitar și pentru studenți, dar avem și o componentă de capacity building pentru a ajuta universitățile partenere să se uh, modernizeze, să-și dezvolte o programă uh, mai bună și așa mai departe. În ceea ce privește discriminarea pozitivă, e clar că dacă avem uh, doi studenți la același nivel academic, îl vom privilegia pe cel care vine dintr-un mediu defavorizat. Dar primul criteriu de selecție rămâne totuși nivelul de studii, nivelul academic al uh, studentului, așa cum se întâmplă și în programul Erasmus intern. Dar, bineînțeles, dacă cei doi studenți sunt la nivel de egalitate, îl privilegiem pe cel care vine din mediul defavorizat. Așa cum am spus, așa cum se întâmplă și în prezent, pentru că vom prelungi o cooperare care există de multă vreme. Spre exemplu, programul Tempus există deja de 20 de ani, deci avem mecanisme de programare și de consultare cu autoritățile locale care funcționează foarte bine și vom continua să ne bazăm pe aceste mecanisme de consultare. Și, bineînțeles, atunci când vorbim despre programarea regională și despre cooperarea regională, uh, vorbim de grupuri de universități în Uniunea Europeană și în uh, regiunile respective, le solicităm să-și identifice prioritățile la nivel regional. Spre exemplu, avem o rețea de birouri de coordonare în fiecare din această țară și aceste birouri sunt un fel de centre de consultare cu Ministerele Educației și uh, există un temei juridic uh, pentru care putem să finanțăm această rețea. Cred că am acoperit cam toate punctele care au fost ridicate, dar uh, vă rămân la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări suplimentare. Domnul Gerenț, nu sunt sigur că am înțeles toate nuanțele uh, legate de condiționalitatea pe care am menționat-o eu în întrebarea mea în uh, răspunsul Comisiei. Oui, alors comme, euh, bon, comme je vous l'ai dit, il y a une... Așa cum am spus, există o dimensiune instituțională puternică în programul Erasmus pentru toți, deci nu vom finanța mobilitatea studenților uh, așa pur și simplu. Deci pentru ca un student să beneficieze de mobilitate trebuie să existe un parteneriat între doi, două universități. Deci trebuie să existe un acord de cooperare între ele și fiecare student care participă la acest uh, program de mobilitate primește un acord de uh, învățare. Îi se precizează ce se așteaptă de la el și îi se presupune și care sunt datoriile și responsabilitățile față de instituția de unde provine. Deci este un parteneriat între student i universitatea respectivă. Domnul Gerenț? Atunci, întrebarea mea era, aveți niște reguli pentru a refuza parteneriatele între două universități atunci când uh, condițiile precum compatibilitatea cu regulile nu este respectată, lucru care apare și în raport. Ce vă permite să uh, interziceți o, un parteneriat între două universități care nu respectă condițiile impuse? Uh, regulile au fost examinate în detaliu și în ceea ce privește dezvoltarea capacităților, avem niște activități care sunt prevăzute în DAC, universitățile răspund la apelul la oferte pentru toate aceste uh, aspecte de capacity building și dacă universitatea nu respectă aceste condiții și aceste reguli, nu, ea nu poate fi acceptată. În ceea ce privește mobilitatea, mobilitatea studenților care vin din țări din afara Uniunii Europene, nu cred că există uh, probleme. Problemele se aplică mai degrabă pentru personalul universitar sau cei care au mobilitate de ieșire în ceea ce privește instrumentul de dezvoltare și cooperare. Este o problemă care este dezbătută de ani de zile, care a fost deja ridicată în cazul Erasmus Mundus. Și noi, la Direcția pentru Educație și Cultură, considerăm că este important să trimitem studenți în țări în curs de dezvoltare, pentru că atunci când vorbim despre exodul de creiere, este, aceasta e chiar o modalitate de a uh, preveni acest exod de creiere, pentru că studenții încep să înțeleagă problemele cu care se confruntă aceste țări în curs de dezvoltare. Și această mobilitate de ieșire nu poate fi problematică și nu poate fi uh, finanțată prin instrumentul de dezvoltare și cooperare. Este singura legătură pe care o văd la singura singurul aspect unde ar putea apărea o problemă de compatibilitate. Pentru că tot restul activităților finanțate, formarea uh, profesorilor, echipamentele furnizate uh, universităților, mobilitatea studenților care vin în perioada de formare în universități europene, aici nu cred să apară probleme de compatibilitate. Îi dau din nou cuvântul doamnei Zanichi pentru a trage concluziile. Îmi pare rău, dar deja suntem în mare întârziere și va trebui să ne grăbim. Mulțumesc foarte mult, o să încerc să fiu cât mai subcintă. Aș dori să mulțumesc secretariatului Comisiei pentru sprijinul pe care mi l-a oferit cu aceste amendamente și le mulțumesc și colegilor care au intervenit astăzi. Erasmus pentru toți este o inițiativă extrem de importantă. Am urmărit cu mare atenție dezbaterea și termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 20 septembrie. Deci sperăm că raportul Erasmus pentru toți poate fi un vector important pentru răspândirea culturii mai ales în țările în curs de dezvoltare. Vă mulțumesc foarte mult! Vă reamintesc că termenul limite este 29 septembrie la prânz și votul va avea loc, nu, îmi cer scuze, se corectează președinta, este 20 septembrie, așa cum a spus și doamna raportor. Și votul va avea loc pe 9 octombrie. Trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi, care se referă la un acord de pescuit între Comunitatea Europeană și uh, Groenlanda, care depinde de guvernul Danemarcei. Raportorul nostru este, pe marginea acestui aviz, este doamna Meissner, care îi și dau cuvântul imediat pentru a ne spune care sunt condițiile financiare și celelalte condiții ale acestui acord. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Discutăm aici despre un tratat de pescuit între Uniunea Europeană și Guvernul Danemarcei și uh, Guvernul Groenlandei. Comisia pentru Pește este responsabil pe fond, Ole Christensen fiind raportor acolo. Comisia DEVE are și ea o competență în acest punct uh, de vedere. Pentru Groenlanda acest tratat este foarte important pentru că uh, pentru Groenlanda sectorul uh, pescuitului reprezintă 17% din locurile de muncă, reprezintă o sursă importantă de venituri, 88% din exporturile Groenlandei sunt pești sau produse anconexe din pești. O mare parte acestora merg în Uniunea Europeană și pentru Comisia DEVA este importantă ca acest tratat să fie înțeles în uh, contextul politicii de pescuit comune și să fie în același timp coerent cu, parteneri- cu acordul de parteneriat care există între Uniunea Europeană și Groenland. Acest uh, tratat Legea din dou- a fost uh, adoptată în 2000, a expirat anul 2013. Tratatul actual pe care îl avem, care acum funcționează cu Groenlanda, a intrat în vigoare, după cum am spus, la 1 ianuarie 2007 și la 31 uh, decembrie 2012 va expira. Discutăm acum de prelungirea acestui acord cu 3 ani. În acord sunt reglementate Uh, plățile uh, pentru sectorul de, de pescuit, cotele de pescuit și așa mai departe. Și cotele respectă cotele deja stabilite. Există compensări pentru peștele prins, apoi subvenții pentru sprijinirea sectorului pescuitului în Groenlanda. Acest acord s-a dovedit a fi unul uh, benefic pentru ambele părți, pentru că Uniunea Europeană are acces la rezervele de pești din Groenlanda, Groenlanda și există avantaje și pentru partea, Groen, uh, din, pentru partea, Groen, uh, partea pentru parteneriatul nostru, pentru Groenlanda. Există trei uh, specii care sunt uh, în pericol de dispariție, uh, codul de Atlantic, sebasta și halibutul. Și aici este, o, este de recomandată o atenție mai mare. Eu m-am concentrat asupra trei puncte care sunt importante pentru comisia noastră de În primul rând, pescuitul dur- durabil trebuie să reprezintă o prioritate, deci Trebuie să reducem cotele pentru aceste trei specii de pește. Apoi avem nevoie de rapoarte anuale mm, referitoare la funcționarea acestui acord care să fie transmisă Parlamentului și Consiliului, astfel încât să ne asigurăm că există un grad suficient de transparență și de coerență între toate aceste politici. Apoi, al treilea punct Trebuie să ne asigurăm că vasele Uniunii Europene pot avea un acces uh, lărgit la porturile din Groenlanda pentru a asigura crearea de mai multe locuri de muncă. În ultimul rând, aș dori să vă spun că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Termenul de depunere a amendamentelor este deja miercuri, pe data de 19 septembrie. Nu, este, nu avem foarte mult timp la dispoziție, însă doar așa ne putem asigura că, acest, că prelungirea acestui acord va fi posibilă până la sfârșitul acestui an. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Arsenis are cuvântul. Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult. Este un uh, caz foarte rar de acord de parteneriat, unde vedem că lucrurile merg aproape conform planului. Avem trei specii care au fost suprapescuite, dar în afară de asta, nivelurile de pescuit sunt stabilite pe baza avizelor științifice. Avem reducerea posibilităților de pescuit pentru anumite specii pentru a atinge țintele pentru 2015 și avem o comisie care monitorizează modul în care se pune în aplicare acest acord, comisie care se reunește anual și avem și o clauză pentru drepturile omului în acord, lucru pe care îl cerem uh, tot timpul. Vorbim despre o țară care nu este chiar o țară în curs de dezvoltare. Deci avem garanții foarte bune că acordul va fi respectat. În multe moduri, eu nu cred că era neapărat necesar ca această comisie să aibă un aviz aici. Dar subiectul rămâne în continuare urgent pentru că este legat și de mediu. Deci voi sprijini propunerea raportului care a fost prezentat și în Comisia pentru Pescuit. Cred că este un acord bun. Și îmi doresc ca și celelalte acorduri pe care le încheiem să fie la fel de bune. Mulțumesc, doamna Levin. Thank you, Chair, and... Vă mulțumesc, doamna președintă. vă mulțumesc și doamna Maesnar pentru raportul dumneavoastră. Cred că este un raport foarte bun. Ați analizat raportul de evaluare a acestui acord și așa mai departe. Sunt de acord cu cele spuse de domnul Arsenis. Poate ar trebui să ne întrebăm de ce Comisia DEVE trebuie să redacteze un uh, aviz pentru acest acord. Nu știu dacă Groenlanda este o țară în curs de dezvoltare sau nu. Poate Comisia ne poate lămuri. Însă nu sunt de acord cu domnul Arsenis în momentul în care spune că acesta ar fi un acord model pe care ar trebui să-l sprijinim. Cred că principiul fundamental pe care trebuie să-l urmeze Uniunea Europeană în momentul în care încheie acorduri de pescuit este să nu contribuie la uh, exploatarea uh, excesivă a, a, a peștilor. Și este vorba de uh, acești pești codul de Atlantic, Sebasta și Hollywoodul negru. Pe mine mă îngrijorează cele spuse de, de consilierii științifici. Dacă este să începem um, cu codul de Atlantic, nu se știe exact care este situația stocurilor, nu există un plan de, gest- de gestionare. S-a făcut, s-a făcut sugestia ca uh, doar 8.000 de tone de pește ar trebui să fie prinsă, însă sa, uh, cantitatea propusă este de 15.000 de tone, deci o cantitate aproape dublă. Aș dori să întreb uh, Comisia dacă consideră că este vorba de o, o resursă suplimentară de pește la care are Uniunea Europeană, dacă cantitatea totală permisă de prindere este dublă față de recomandările științifice. Uh, când vine vorba de sebastă, care este un uh, pește demersal, nu există un, uh, gest, un plan de gestionare nici aici. Estimările ne spun că nivelul stocurilor este la un minim aproape istoric și că nu se știe exact care este situația. Când vine vorba de Hollywoodul negru, se lucrează la crearea unui plan de gestiune a stocurilor, însă nu se știe exact care este situația concretă cu acest stoc. Nu există un randament maxim uh, durabil pentru acest pește, nu se știe care este rata de exploatare dar se pare că acest uh, randament maxim durabil a fost depășit de, din anii 90. Am pus această întrebare referitoare la această situație și în Comisia Pește, pentru că responsabilă pentru pești și uh, Comisia se pare că consideră că dacă nu există un plan de gestionare, atunci nu se uh, stocul respectiv s-ar afla într-o situație bună. chiar consideră, chiar aceasta este opinia Comisiei, că există un surplus de care poate beneficia uh, Uniunea Europeană? Dacă este să vedem cantitățile reprezentate de aceste trei specii de pește, este vorba de cantități uh, importante. Am uitat și de capelin, care este o specie industrială, 60.000 de tone dar în, total, în total aceste trei specii sunt uh, foarte importante pentru sectorul de pescuit din Uniunea Europeană, pentru că dacă nu, nu, nu, ar, nu s-ar fi negociat pe marginea lor. Din punctul meu de vedere, aceste trei specii ar fi trebuit excluse pentru că noi ne-am mândrit întotdeauna cât de uh, durabil este pescuitul uh, pe care îl promovăm noi peste tot în lume și aș dori să aud din partea Comisiei dacă există o, o compatibilitate între neexploatarea unui surplus, dacă nu știm de fapt care este uh, situația stocului respectiv sau dacă uh, avizele științifice ne spun că stocul respectiv este pescuit prea mult. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Pong, are cuvântul. Merci, madame la présidente. Je serai assez bref. Mulțumesc, doamnă președinte, voi fi subcint. Uh, doresc să o felicit pe raportoare pentru avizul său. Începește uh, concluziile și evaluarea uh, acordului actual, care sunt foarte pozitive și împărtășesc opinia de a aproba acest nou protocol care preia liniile generale ale protocolului actual. Uniunea Europeană întărește prin acest protocol legăturile sale cu Groenlanda care este una dintre cele 26 de țări și teritorii de peste mări asociate Uniunii Europene și mă bucur, doamnă președinte, că avem acest acord. Vă mulțumesc. Si. Doamna președinte, mulțumesc. Dau cuvântul acum comisiei reprezentată de domnul Marac Beren. Thank you, Madam Chair, honorable member. Vă mulțumesc, doamnă președintă, stimați membri, bună ziua! Doresc să mulțumesc în primul rând raportorului pentru munca pe care a depus-o pe marginea acestui uh, acord. Din punctul de vedere al acestui acord, nu voi intra în detalii pentru că sunt convins că le cunoașteți, însă în ceea ce privește negocierile, pot să vă spun că acestea au fost uh, dificile, dar până la urmă toate părțile sunt mulțumite de rezultatul lor. Rezultatul, de fapt, este un pachet foarte echilibrat care respectă interesele ambelor uh, părți și se bazează pe o abordare um, precaută care ține seama de avizele științifice. Mai mult, acest protocol reprezintă o consolidare a colaborărilor, a colaborării între Uniunea Europeană și Groenlanda în sectorul pescuitului. Când vine vorba acum de punctele la care s-au referit membrii acestei comisii, s-a menționat cor- corect faptul că au fost incluse unele clauze suplimentare, de exemplu cea referitoare la drepturile omului, lucru care se regăsește și în alte acorduri. Din punctul de vedere al opiniei științifice, Noi ne-am uh, bazat uh, datele pe randamentul uh, maxim durabil pentru anul 2015 și, în comparație cu protocolul actual, în noul protocol cotele au fost reduse în mod sub, substanțial pentru toate cele trei specii de pește. Pentru specia de pește pelagic sebastică s-a operat o reducere importantă de fapt, pentru toate cele trei uh, specii s-a operat reducerea cotelor de prindere. În primul rând, doresc să vă spun că aceste cote sunt cote indicative, spre o deosebire de cotele regăsite în alte acorduri. După cum s-a spus, Comitetul Comun se întâlnește în fiecare an și cotele sunt uh, decise între cele două uh, părți în fiecare an. Drept urmare, chiar dacă uneori uh, se pare sau aceste cote par să fie mm, mari, ele nu, nu sunt neapărat cotele care vor fi aplicate în fiecare an. Din punctul de vedere al uh, comentariilor detaliate refer, referitoare la aceste stocuri, se pare uh, că abordarea precaută, am avut abordare precaută vis-a-vis -vis față de toate aceste trei specii din punctul de vedere al codului. Într-adevăr s-a introdus pentru prima dată uh, necesitatea unor planuri de gestionare multianuale. Este un uh, punct care se discută împreună cu Groenlanda în fiecare întâlnire a Comitetului uh, Comun. Uh, Știți foarte bine că în Groenlanda există un uh, plan de gestionare anual și că aceste specii, această specie este foarte uh, bine monitorizată și în plus există și anumite limitări geografice impuse pentru codul de Atlantic, de exemplu. În legătură cu sebasta pelagică, studiul de evaluare a fost făcut de o parte externă pentru comisie, deci nu reflectă părerea comisiei. Și acest studiu de evaluare a fost finalizat cu mult timp înaintea încheierii uh, acordului de prelungire acestui uh, protocol în septembrie 2010 și pe baza acestui uh, studiu am ajuns la un acord pentru crearea unui plan de gestionare pentru această specie. Drept urmare, am ajuns la un acord care respectă linia internațională și am avut această abordare coerentă cu abordarea generală Uniunii Europeană. Din punctul de vedere al halibutului negru, într-adevăr, aici am avut noi elemente, noi clauze care au fost introduse în acord au fost introduse condiții referitoare la planuri multianuale. Considerăm că acest lucru reprezintă un pas pozitiv pe care l-am făcut, care ne oferă garanții pentru a ajunge la uh, durabilitate, durabilitatea pe care ne-o dorim. Acestea au fost remarcile mele scurte referitoare la aceste specii și vă mulțumesc pentru timpul acordat. Uh, very much. Nobody... Vă mulțumesc, doamna președinte. Văd că nimeni nu mai dorește să intervină. Îi dau acum cuvântul doamnei Meissner pentru a în această discuție. Vă mulțumesc, doresc să mulțumesc tuturor celor care au intervenit la această discuție. Cred că suntem cu toții de acord. Eu nu m-am referit la clauza uh, care ține seama de drepturile omului, dar este evident importantă. Din punctul de vedere al competenței uh, DEVE, cred că lucrurile sunt uh, clare și eu m-am mirat de, de ce și comisia noastră este responsabilă pentru uh, Groenlanda, dar face parte din teritoriile de peste mări, care, conform tratatului, sunt de competența Comisiei DEVE. Problema uh, pescuitului excesiv este una foarte importantă și pentru Comisia DEVE, pentru că în momentul în care noi suntem competenți pentru un anumit uh, stat, atunci trebuie să luăm poziție față de această problemă. Eu nu sunt un expert din punctul de vedere al uh, pescuitului excesiv, cred că alți colegi sunt mai potriviți să facă acest lucru sau comisia, dar, după cum a spus și comisia, este vorba de niște cote indicative care sunt analizate și evaluate în fiecare an, astfel încât putem să ne uh, putem să asigurăm uh, o, un pescuit durabil. Drept urmare, comisia noastră trebuie să sprijină uh, prelungirea acestui protocol. Vă mulțumesc. Je vous rappelle que... Doamna președinte, vă reamintesc că termenul de depunere a amendamentelor privind acest proiect de aviz expiră miercuri 19 septembrie la ora 12 și votul în comisie va avea loc pe 9 octombrie. Acum trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi, care este intitulat Progresele realizate de către statele membre către obiectivul alocării a 0,7% din PIB pentru dezvoltare. Este un eufemism, pentru că mă tem că nu s-au înregistrat progrese în uh, realitate. Așadar, pentru a aborda această chestiune, beneficiem de prezența și de competența a trei experți, unul de la Comisie, al doilea de la Eurodat Concord și la, al treilea de la organizația de One, în iulie Comisia și-a publicat raportul anual privind modul în care statele membre și-au respectat angajamentele în ce privește ajutorul pentru dezvoltare. Asta cuprinde și progresele făcute de unele state membre către acest obiectiv subscris încă din anii 70 de către OCDE și anume de a atinge 0,7% din PIB ajutor pentru dezvoltare. Însă, din păcate, cifrele pentru 2011 sunt într-o ușoară scădere, deși se promisese o creștere și există obiective în plus care trebuie finanțate, adaptarea la schimbările climatice, de exemplu. Cifrele privind ajutorul public uh, pentru dezvoltarea Uniunii Europene în ansamblu au scăzut în 2011 cu 0,44%, de la 0,44% din PIB la 0,42% din PIB. Organizația despre care am vorbit mai devreme a evaluat de asemenea performanța Uniunii Europene și a statelor membre în acest domeniu. Deci vom asculta trei raport, rapoarte. Uh, raportul Comisiei privind mobilizarea acestor resurse, doamna Renate Hallen și domnul uh, Jeroen Quackenbos ne va explica liniile generale ale raportului privind ajutorul uh, pentru dezvoltare, al doamna Eloise Todd va prezenta raportul uh, organizației sale. Mulțumesc experților pentru prezență, de asemenea și reprezentantului Comisiei și dau cuvântul doamnei Renate Allen. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt recunoscătoare că ați pus din nou această problemă foarte importantă pe ordinea de zi. Raportul pe care îl prezentăm noi anual, încă din 2003, se referă la finanțarea de dezvoltare în mod larg și vreau să spun că această finanțare e mai mult decât uh, oferirea unor, unor finanțări pentru dezvoltare. Și uh, finanțarea e mai mult decât procentul din PIB. Deci ce căutăm de fapt? Uh, ne uităm în primul rând la agenda Națiunilor Unite de finanțare pentru dezvoltare. Deci ne uităm la mobilizarea resurselor interne, cum ar fi impozitarea și dezvoltarea sectorului privat sau la mobilizarea resurselor internaționale private și impactul lor asupra transferurilor financiare, uh, comerțul internațional ca instrument de dezvoltare, creșterea cooperării financiare și tehnice pentru dezvoltare, care există, care reprezintă un mecanism important. De asemenea, datoria uh, externă și probleme sistemice adică monitorizarea internațională a sistemelor comerciale și, finan- și de, financiare și de schimburi financiare. De la prima conferință de, din 2008 de la Doha, avem și alte probleme pe care să le examinăm și noi provocări, de fapt, cum ar fi uh, finanțarea pentru uh, lupta cu schimbările climatice, energie, comerțul cu mărfuri și așa mai departe. Din toate aceste probleme complexe, Există la nivel global o concentrare puternică pe eh, monitorizarea doar a ajutorului pentru dezvoltare și asta se face de către OCDE. Nu există o revizuire sistematică și o monitorizare eh, sistematică decât eh, cea a Uniunii Europene pe cealaltă chestiuni. Noi pregătim studii anuale și examinăm performanța statelor membre în acest punct de vedere și de asemenea și a Comisiei și am prezentat, așa cum ați spus, acest raport, uh, ultimul raport, de fapt, cel mai recent, în iulie. ODA nu este cea mai importantă sursă pentru dezvoltare, dar rămâne o resursă cheie. Uniunea Europeană are uh, ținte ambițioase și individuale și colective din punct de vedere al asistenței oficiale, și aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că există o concurență din ce în ce mai mare pentru aceleași resurse de finanțare, pentru a atinge scopuri, pentru a îndeplini scopurile legate de uh, obiectivele comune, globale. Și această concurență, această competiție va continua și chiar va fi și mai puternică în anii următori. Avem acum follow-up-ul conferinței Rio Plus 20 și la Națiunile Unite va exista o discuție în legătură cu uh, scopurile dezvoltării sustenabile pe de o parte, dar pe altă parte și strategia de a finanța aceste scopuri de dezvoltare sustenabilă și un raport va fi prezentat Uniunii, uh, uh Națiunilor Unite, mă scuzați, în decembrie 2014. Avem uh, de asemenea negocieri privind finanțarea măsurilor de climă pe perioada, mai ales că perioada de finanțare 2010-2012 se apropie de sfârșit, avem strategia UE pentru biodiversitate până în 2020, care confirmă angajamentul de a susține țările uh, să implementeze uh, angajamentele de biodiversitate. De asemenea, trebuie să ne asigurăm, începește partea de dezvoltare, că uh, scopurile de dezvoltare durabilă, care sunt foarte susținute de uh, cei care sunt uh, preocupați de mediu dintre noi, trebuie să fie completate de agenda post-2015, care este și în curs de pregătire. Și com, noi, la Comisia am înțeles că nu se poate opera în mod izolat într-un astfel de context uh, Uh, internațional. Și am creat un grup interservicii care să lucreze pe cele trei mari direcții ale dezvoltării durabile, sustenabile. Mediu, uh, socioeconomic și post-2015 agenda generală de dezvoltare. Sperăm că toate instituțiile și adaptează și ele metodele de lucru, pentru că ne temem foarte tare că pe măsură ce multe discuții au loc în altă parte, nu în această comisie și nu în grupul de lucru al Consiliului, ci în altă parte, că trebuie să fim foarte atenți ca să ne asigurăm că considerații legate de dezvoltare nu sunt doar un simplu, o simplă anexă a unor alte considerații mai importante. Pentru a ilustra faptul că ajutorul oficial nu este sursa cea mai importantă pentru dezvoltare, vreau să vă arăt acest grafic E greu de citit, dar îl aveți, nu se vede foarte bine, dar îl găsiți și în raportul pe hârtie. Și asta arată că exporturile de bunuri și servicii sunt de departe cea mai importantă sursă de venit a țărilor în curs de dezvoltare. Mai ales pentru țări cu venituri medii. Uh, și ajutorul oficial sigur că are un rol mai important în țări cu venituri mai mici pentru că acestea au acces limitat la alte surse de dezvoltare. Ce lipsește din acest grafic care vine de la uh, Banca Mondială, nu trebuie să ne uităm doar la, la fluxurile care intră în țările în dezvoltare, ci și fluxurile care ies, deci uh, fuga de capital și așa mai departe. În ce privește rezultatele pentru 2011? Sunt și vești bune și vești proaste, mai multe vești proaste, dar dați-mi voie să subliniez că Uniunea Europeană a rămas cel mai mare donator 2007-2011 și vedeți aici că atât în termeni relativ cât și absoluți, adică sume totale sau uh, ca procent din uh, PIB și care evident e legat de angajamentele luate de statele membre și Uniunea Europeană în 2002 și pe care le-au renoit în 2005. În albastru e Uniunea Europeană, în verde non-UE, verde Statele Unite, apoi un fel de mov Japonia și apoi ultima este Canada. Deci ceilalți membri G8 care uh, oferă date Comitetului pentru Asistență de Dezvoltare. Însă, ajutorul oficial UE 27 a crescut în 2011 și în termeni absolut și în termen relativ. A spus doamna președintă în introducere și nu vreau să, să repet. Însă a scăzut uh, ajutorul uh, global. Deci nu doar Uniunea Europeană și a scăzut anul trecut, uh, rectifică vorbitorul, ci și întreaga lume, toți ceilalți parteneri au oferit un procentaj mai mic sigur, vorbim doar de o scădere colectivă de 400 de milioane de euro însă îngrijorător este că suntem foarte departe de angajamentul pe care ni l-am luat uh, până în 2015 și dacă tendința actuală continuă, în cel mai bun caz vom fi la 0,45% în 2015. Asta înseamnă că ne vo, vom avea nevoie de încă 25-30 de ani să îndeplinim un angajament pe care ni l-am luat atât colectiv cât și individual pentru 2015 și pe care ar trebui să le îndeplinim până în 2015. Avem angajamente specifice față de Africa. A existat un angajament de a oferi uh, o creștere cu 50% a ajutorului către acest continent și nu o facem. Sigur că dacă avem o scădere generală, e greu de înțeles și de văzut cum am putea stimula continentul negru, dar dacă ne uităm la cadrul 2004-2011, vedem că din creșterile pe UE 27, doar 28% uh, a mers către Africa, din creștere. Există știri bune și știri proaste. UE 27 a, au îndeplinit o altă promisiune către țările în curs de dezvoltare, și anume de a oferi cel puțin 0,15% PIB țărilor cele mai sărace. Asta am îndeplinit-o pentru prima dată și sper că concentrarea ajutorului pe cele mai sărace țări este un lucru care s-a încetățenit în programele de cooperare și că această tendință va continua și asta va rămâne și în viitor cu această, în această țintă. Sigur, mai multe lucruri trebuie făcute pentru a putea îndeplini ținta până în 2015. Personal, nu știu cum se poate întâmpla acest lucru cu constrângerile fiscale actuale din multe statele membre, însă, așa cum spunea comisarul uh, uh, meu, chiar săptămâna trecută, uh, răspunsul corect nu este să tai ajutoarele, pur și simplu. În mai, Consiliul a pregătit raportul său către Consiliul European privind situația ajutorului oficial pentru dezvoltare și era un rezultat al unei cereri explicite din partea Consiliului European de a primi în fiecare an un raport și uh, liderii noștri au făcut mari promisiuni și uh, au făcut declarații foarte entuziaste, în timp ce concluziile Consiliului spun următoarele. Citez. Consiliul reafirmă angajamentul de a realiza țintele de dezvoltare, de asistență de dezvoltare până în 2015. Deci există o continuare a angajamentului a liderilor noștri. Asta e foarte promițător. Ce nu e așa de promițător, ă, tendințele pe care le-am văzut deja în aceste grafice privind Uniunea Europeană. Aici aveți ultimul meu ă, diapozitiv și e vorba de o imagine a situației individuale a fiecărui stat membru în ce privește țintele care trebuie atinse până în 2015. Mă opresc aici și uh, dau cuvântul uh, celorlalți colegi de la celelalte organizații. Um, Mulțumesc. Sunt aici uh, pentru a face o prezentare, dar și să reacționez la raportul prezentat atât de bine de colega mea de la Comisia Europeană. Uh, prezentarea mea va avea două părți. Prima parte se va referi la raportul de responsabilitate, în special la faptul că și la ideea că această, acest ajutor oficial nu este resursa cea mai importantă de dezvoltare și voi încerca să fiu cât mai rapid. În ce privește raportul de responsabilitate, vreau să mă refer la trei lucruri. Uh, mobilizarea resurselor interne, datorie și utilizarea finanțării uh, inovative. În prima chestiune, mobilizarea resurselor interne. Salutăm concentrarea pe aceste resurse. Este critic ca aceste țări să-și mobilizeze resursele pentru a scăpa de sărăcie și de dependența de ajutor. Din acest punct de vedere, salutăm concentrarea și pe uh, impozitare pentru a obține venituri mai mari, dar considerăm că e nevoie de mai multe acțiuni pentru a avea sisteme de taxare mai corecte ca să se prevină evaziunea fiscală internațională, fuga capitalului și folosirea paradisurilor fiscale. Cele mai recente estimări arată că, deși fluxurile de investiții sunt undeva la uh, 540 de miliarde de euro, evaziunea fiscală este de 1,4 trilioane de euro, 1400 de miliarde de euro. Deci este o mare diferență. Uh, în ce privește chestiunea datoriilor, ne bucurăm că există o secțiune dedicată acestora în raportul de responsabilitate și suntem din ce în ce mai preocupați de faptul că multe dintre țările care au trecut prin procesul HEPIC uh, și au uh, ajuns la o sustenabilitate a datoriei externe, acum uh, tind să se întoarcă la situația dinainte, cu probleme cu datoriile, din cauza crizei financiare și din cauza scăderii bugetelor și de aceea salutăm angajamentele care au fost făcute în raport în ce privește țările uh, împovărate de datorii și credem că este și un alt aspect important și anume uh, legat de responsabilitatea împrumutătorilor de uh, creditele responsabile în date și investițiile făcute în țările în curs de dezvoltare. Și asta mă duce la Uh, amestecul mijloacelor și finanța inovativă. Uh, s-a mai discutat acest subiect, dar dorim să subliniem că noi considerăm că trebuie să existe o evaluare completă a acestor uh, scheme mixte sau com- combinate de ajutor. Credem că trebuie să considerăm, să luăm în considerare riscurile legate de datorii presupuse de aceste mecanisme. Am văzut în ultimii ani că datoria privată de multe ori este sinonimă cu datoria publică și am vrea ca asta să se reflecte în orice analiză privind eventuale probleme de datorii și în fine am vrea să vedem un parteneriat clar și o responsabilitate clară uh, Uh, în ce privește aceste operațiuni, pentru că de multe ori acțiuni de uh, împrumut pe piețele private de capital nu includ uh, suficientă participare din partea autorităților țărilor respective, țărilor în curs de dezvoltare. În ce privește raportul, de asemenea ne bucurăm că există o susținere privind taxa pe tranzacțiile financiare, totuși ne îngrijorează faptul că fără un calendar clar privind politicile sociale, nu există nicio șansă ca acești bani să ajungă acolo unde trebuie, adică la dezvoltare, la finanțarea dezvoltării. Pur și simplu, <clears throat> ideea că dacă că, bă, acest lucru se va întâmpla de la sine nu ni se pare credibilă. Uh, Uh, sigur că susține, există susținere legată de aceste taxe de tip Robin Hood doar dacă acestea se pot dovedi utile și pentru uh, scopurile despre care vorbim. Apoi, în ce privește uh, cifrele care s-au prezentat, acestea sunt destul de mm, îngrijorătoare și colega mea va vorbi mai mult despre asta. Dar noi considerăm că există o lipsă de legătură între ce spun statele membre legate de angajamentele lor, așa cum tocmai s-a demonstrat, și ceea ce fac cum intenționează să implementeze aceste angajamente. Una e să spui că ești angajat față de nivelul de 0,7%, dar mai trebuie ca politicienii să mai și facă ceva dacă vrem să realizăm acest obiectiv până în 2015. Și asta este subliniat nu doar în raportul de uh, responsabilitate, ci și în raportul Edward și raportul care va fi prezentat după prezentarea mea. Apoi, în ce privește calitatea, suntem îngrijorați de lipsa de progrese și credem că Uniunea Europeană poate să ia inițiativa aici, pentru că fără susținerea Uniunii Europene procesul uh, pare blocat și nu cred că evoluează nicăieri. Deci vedem o implicare mai mare a Uniunii Europene în acest proces și, de asemenea, suntem Uh, preocupați de securitizarea ajutorului. Uh, știți că statele Uniunii Europene îl folosesc ca pe, ajutorul ca pe un instrument politic și nu unul de eradicarea sărăciei. Noi credem că eradicarea sărăciei ar trebui să fie lucrul uh, lucru cel mai important și nu instrument de politică externă și asta ne duce din nou la mobilizarea resurselor interne. O evaluare recentă a Eurodat, care a examinat contractele de achiziții publice, Uh, privind ajutorul uh, de dezvoltare, uh, s-a văzut că două, trei merg către contractori privați și multinaționale care sunt în țările OECD, operează în țările OECD. Așadar, ne-ar interesa foarte tare să vedem dacă s-ar putea face ceva ca să reducem cota de ajutor oficial care este practic cheltuită pe mari firme internaționale și banii ăștia să se ducă mai degrabă către firme uh, locale din țările respective pentru a mobiliza resursele interne ale țărilor în curs de dezvoltare. Și voi da acum uh, cuvântul colegei mele de la ONU. În primul rând, mulțumesc Comisiei DEVE pentru invitația de a interveni astăzi aici. Este o mare onoare. One este o, o, o firmă cu peste 3 milioane de membri uh, la nivel global, care încearcă să lupte împotriva sărăciei și deși uh, ajutoarele oficiale nu sunt o parte, nu sunt cea mai importantă parte, sunt totuși o parte critică, în special pentru țările sărace. Noi am avut rapoarte începând din 2006, este un fel de exercițiu de responsabilitate, în special în ceea ce privește asistența oficială și anul acesta am decis să ne concentrăm pe promisiunile europene din două motive. În primul rând, Europa este cel mai mare bloc economic cu uh, un angajament ferm de 0,7% și apoi anul acesta există o oportunitate uriașă sau un risc uriaș în ceea ce privește cadrul financiar uh, multianual. Peste 20% din finanțare trece prin instituțiile europene și dacă nu avem un uh, cadrul financiar multianual, atunci vom vedea că asistența oficială va scădea chiar și mai mult. Și din acest motiv, argumentarea în raportul nostru se referă la uh, salvarea, dacă vreți, asistenței oficiale în uh, cadrul financiar multianual. Mai avem două luni la dispoziție pentru a face acest lucru, pentru că reuniunea va avea loc pe 22-23 noiembrie pentru a se finaliza negocierile pe marginea cadrului financiar uh, multianual, iar noi lucrăm uh, împreună cu Concord pentru a proteja asistența oficială. O să vă spun care sunt provocările noastre. Știm că între 18 și 30 de miliarde de euro de reducere au fost uh, sugerate de uh, diverse state membre. Propunerea Comisiei este 17 miliarde și 30 de miliarde pentru uh, Fondul European de Dezvoltare și Spania a sugerat iarăși uh, o scădere, o reducere de 30 de miliarde și știm că și alte state membre doresc uh, reduceri până la 200 de miliarde. Deci asta ar, ne-ar duce cu totul pe undeva pe la 11 miliarde. Deci cred că nu ne-am mai confruntat niciodată cu o asemenea situație, cu asemenea reduceri și trebuie să lucrăm împreună în următoarele două luni pentru a proteja asistența oficială. Știm că niciun stat membru nu protejează activ asistența oficială în cadrul grupurilor de lucru din Consiliu și tocmai de aceea deputații sunt și mai critici, pentru că eurodeputații trebuie să, să semneze acordul uh, privind uh, cadrul uh, financiar multianual, iar dacă Parlamentul hotărăște că acest lucru reprezintă o linie roșie, asta n-ar ajutat foarte mult. Uh, Regatul Unit, Suedia, Danemarca, Germania și uh, țările de jos uh, vor cele mai mari reduceri și putem arăta că cetățenii chiar țin cont de asta pentru că uh, am lansat câteva campanii pentru a le reaminti cetățenilor ce fac ei în fiecare zi pentru a ajuta, a ajuta pe alții prin bugetele naționale. În mod clar, uh, această asistență nu este perfectă, dar este mult mai bună decât alți uh, donatori am folosit un studiu independent pentru a vedea care este calitatea ajutoarelor uh, transmise de la Uniunea Europeană și este deasupra mediei atunci când se compară cu uh, EU15. Cred că este un mesaj important pentru că mulți oameni în statele membre presupun că nu e mare lucru de capul acestui ajutor și că Uh, deși trebuie să mai facem progrese, ne situăm totuși pe un loc foarte bun uh, în ceea ce privește uh, calitatea donațiilor. Am ajuns la 52 de miliarde în 2010, am scăzut la 51 de miliarde în 2012, deci pentru a ajunge la țintele din 2015. Uh, în ceea ce privește Africa, ne uităm la discrepanțele de finanțare în ceea ce privește ajutoarele acordate de UE și, într-adevăr, avem această uh, alocație de 0,7%, dar, cum ați spus și noastră, creșterile uh, care au fost înregistrate nu au fost transmise către continentul negru și singura speranță era că în 2011 uh, a apărut o creștere minoră în ajutorul acordat uh, Africii. De ce este atât de important cadrul financiar multianual? Aici vedeți uh, cât uh, asistența oficială trece prin instituțiile oficiale. Nu avem date pentru Cipru, Lituania și România, dar vorbim aici despre 24 de state membre. Vedeți uh, cifrele pentru fiecare țară în parte? Deci, uh, mi se pare că este o imagine destul de sumbră. Ce ne interesează pe noi? Vrem să protejăm Fondul de Dezvoltare Europeană și uh, Instrumentul de Dezvoltare și Cooperare și, evident, și ajutoarele umanitare sunt critice, dar vedem, am văzut că uh, primele două sunt uh, periclitate cel mai tare și vorbim doar despre 5% din uh, cele 3 trilioane. Deci nu vorbim de foarte mult. Uh, de ce uh, vorbim despre asta? Să vă reamintesc care, sunt, care a fost impactul ajutoarelor uh, primite de la UE. Avem aceste rezultate din partea Comisiei care doresc să-i mulțumesc uh, și să-i spun că am vrea să vorbim în timp real despre rezultatele pe care ajutoarele acordate de UE le are pe teren. Deci ne-ar prinde foarte bine să înțelegem impactul acestor uh, proiecte și ne-ar ajuta să ne facem treaba mai bine și să arătăm de ce ajutoarele sunt într-adevăr critice. Deci mesajul cheie al acestei prezentări este că vrem să lucrăm împreună în următoarele uh, luni Deputații pot uh, avea o importanță uriașă, nu doar uh, în contextul faptului că Parlamentul trebuie să semneze uh, cadrul financiar multianual, ci și în țările proprii, pentru că aveți legături bune cu propriile guverne și puteți să vă asigurați că ajutoarele oferite de UE sunt păstrate, mai ales în zonele unde contează cel mai mult. Și vă încurajez să vă înscrieți în această campanie campania Lifesaver și aștept cu interes să cooperez cu dumneavoastră și cu Concord în lunile care urmează. Mulțumesc! Mulțumesc! Îi dau cuvântul doamnei de Kaiser. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais d'abord Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori mai întâi să mulțumesc uh, vorbitorilor pentru aceste semnale de alarmă și pentru studiile pe care ni le-au prezentat. Am câteva observații de făcut. Mai întâi împărtășesc uh, panica lor. Um, în Belgia am asistat la niște dezbateri bugetare în urmă cu două zile și pentru 2012 s-a anunțat o reducere a tot ce înseamnă ajutoare pentru cooperare și așa mai departe. La început n-am crezut, dar atunci când în cadrul guvernanței economice am, ne-am trezit cu niște linii foarte drastice din partea Comisiei în ceea ce privește ce trebuia să facem și unde trebuia să facem reduceri în bugete, am înghețat o parte a bugetului privind cooperarea, spunând că de la jumătatea anului uh, el va fi acceptat, că de fapt nu a fost înghețat, dar a trebuit să facem economii fără a ne atinge de pensii și de sistemul de uh, uh, securitate socială. Și nu cred că Belgia este un caz izolat. Cred că e important să spunem că astăzi, în cadrul la ceea ce dorim să facem în materie de cooperare, cadrul de guvernanță economică, așa cum a fost el conceput, cu aceste constrângeri puternice, ne face să spunem da, strângem acum cureaua și vedem după aia ce se mai întâmplă. Sunt de acord că Parlamentul European trebuie să se mobilizeze. Eu o să mă mobilizez în mod clar. Dar atâta vreme cât la nivelul pachetului de guvernanță economică europeană nu există o mai bună înțelegere a problemelor sociale cu care se confruntă cetățenii noștri și a urgențelor care se întâmplă în alte părți, spunând, spre exemplu, că aceste uh, sume nu vor intra în calculul deficitului bugetar. Deci, atâta vreme cât ne aflăm în acest uh, cadru, practic, uh, mulțim pe săraci contra săracilor, săracii din țările noastre față săracii din alte țări. Vă uh, mulțumesc oricum pentru semnalul de alarmă tras și aș avea și o mică întrebare. Aveți o serie de indicatori de eficacitate, transparență și așa mai departe. Nu avem timp în aceste discuții să analizăm tehnica de calcul. Dar aș vrea să vă întreb. Ați spus că lucrați cu guvernele. Le-ați prezentat aceste imagini guvernelor și care au fost reacțiile acestora? Pentru că văd că țara mea totuși ține la cooperare nu, a, uh, nu are o poziție foarte, foarte bună aici. Care au fost reacțiile celorlalte guverne cu care ați cooperat? Da, președinte, îmi dau și eu cuvântul acum. Il est clar, au vu des rapports que vous nous avez présentés avec... în vedere rapoartele uh, care ne-au fost uh, prezentate cu atâta claritate, pentru care vă mulțumesc, este foarte clar că această reducere de la 0,4 la 0,2% este doar începutul. Trebuie să ne temem de asta. Și cu tratatul Uniunii în ceea ce privește deficitul structural limitat la 0,5%, dificultatea prin care trec țările din zona euro arată că presiunea este foarte mare și există consecințe directe. A, și aș dori să spun că țările în curs de dezvoltare ar trebui să-și poată păstra propriile resurse și acest lucru este mai important ca oricând. Și vă propun, deci, să faceți un raport prin care să se vadă cum multinaționale nu plătesc impozite în țările în curs de dezvoltare, mai ales în țările africane, ă, acolo unde lucrează. Există product, uh, produse derivate pentru a transfera beneficiile din țările de uh, extracție în paradisuri fiscale și într-o manieră complet ascunsă fură practic de la gura țărilor care ar trebui să beneficieze și mă refer aici la uh, Zambia, Nigeria și așa mai departe. Ne batem deja de 10 ani. Pentru aceste lucruri vrem patru rânduri care să spună că trebuie să existe un, o raportare țară cu țară. Dar ne-a trebuit 10 ani pentru a ajunge aici și acum nu mai avem timp. Trebuie să trecem dincolo de asta și să antrenăm și ONG-urilor să păstreze presiunea asupra asistenței oficiale, dar uh, să se angajeze și într-o cercetare fiecare pe marginea unei multinaționale, modul în care uh, subtilizează aceste uh, instrumente financiare care contribuie la stabilitatea noastră și care, practic, uh, cum spuneam, uh, fură din fondurile uh, țării în curs de dezvoltare. Îi dau cuvântul domnului Gheorenț. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă tem că doamna Kaiser are dreptate. Belgia nu este un caz izolat. Discuția la care asistăm acum este urmarea unui foileton pe care l-am putea uh, intitula Ansamblul promisiunilor neținute, nerespectate. În perioadele de bugetare bune nu ne-am uh, îndeplinit uh, obiectivele. Uh, acum, nici atât. Deci fie că ne merge bine, fie că ne merge prost, tot nu ne îndeplinim obiectivele. Asta înseamnă că e un mecanism Asta înseamnă că ne-ar trebui un mecanism care să oblige statele să-și respecte angajamentele. Vedem că acest lucru se întâmplă în alte domenii. La pactul de stabilitate a fost 63% uh, fără nicio sancțiune. Deci ne trebuie un mecanism care să controleze această irresponsabilitate colectivă. Într-adevăr, acum împrejurările sunt excepționale și există un paralelism în ceea ce privește precaritatea în țara donatoare și necesitatea de a face ceva la nivelul solidarității externe. Cele două merg împreună. Și cred că primul lucru care trebuie făcut este să nu deviem discuția de la obiectivul de 0,7% pentru asistență oficială, pentru dezvor public. Deci este responsabilitatea statului membru. Tot ce ați spus dumneavoastră, doamnă președinte, sunt perfect de acord. Trebuie să uh, ne asigurăm că suntem coerenți că fluxurile de ajutoare sunt în beneficiul țărilor în curs de dezvoltare dar nimic n-ar trebui să ne împiedice să ne ținem cu dinții de acest obiectiv de 0,7%. Și văd că e o tăcere foarte suspectă din partea Consiliului. Nici un stat membru nu s-a exprimat. Dar, în mod clar, au ceva de spus. Și, în al doilea rând, este un apel pe care îl adresez către noi înșine. Cifrele alarmante care tocmai ne-au fost uh, date și care uh, nu merg mână-mână cu angajamentele uh, asumate, ar trebui să ne convingă să nu mai avem acest principiu de diferențiere, pentru că nu vom putea să ne atingem uh, obiectivele, dar continuăm această politică și nu avem curajul să ne concentrăm eforturile mai întâi asupra celor care au într-adevăr nevoie. În cadrul unei alte discuții, dar pe marginea acelui subiect, am întrebat cum le veți explica cetățenilor portughezi că trebuie să continue, dacă rămânem în afara obiectivului diferențierii, să financeze Brazilia deci ca Brazilia să rămână primitor de ajutor public atunci când tinerii portughezi se duc să-și caute de lucru în Brazilia. Și în luarea noastră de poziție, poate ar trebui să fim un pic mai corecți cu noi înșine. Pentru că cu toții avem o sarcină destul de dificilă ceea ce au demonstrat și oratorii invitații noștri, cărora le mulțumesc și cred că ține de noi să uh, facem ceva în acest uh, sens uh, în cursul uh, zilelor pentru dezvoltare din luna octombrie. Nici nu mai îndrăznesc să vorbesc despre finanțările specifice pentru a îmbunătăți uh, efectele schimbărilor climatice în țările în curs de dezvoltare. Eu cred că le-am zis de 36 de ori, le pot să zic și a 37-a oară, n ajută la absolut nimic. Deci, haideți să încercăm, măcar în marja care ne-a mai rămas, să fim un pic mai coerenți ca să ne recâștigăm credibilitatea. Mulțumesc, domnul Martinez. Gracias, gracias, señora presidenta. Eu... Vă mulțumesc, doamnă președinte. ante antevorbitori sunt foarte importante. Pe unul dintre ei îi cunosc deja și cuvintele lor au fost foarte clare, au fost chiar dramatice. Și eu aș dori să mă refer și la cele spuse de uh, colegii mei mai înainte. Însă, uitați, suntem șapte sau șase colegi care au mai rămas aici în sală. În curând vom rămâne doar șase pentru că și eu va trebui să plec. și cred că nu, nu putem să spunem uh, Luis ne-a, ne-a spus că ne-a ținut această prezentare în fața Parlamentului, Parlamentul care este reprezentantul societății și această societate și acest lucru l-am spus și la ultima audiere care a fost organizată având ca temă ajutorul umanitar și dezvoltare. Domnul Görens s-a referit la coerență. Problema însă pe care o avem este că um, a avut loc o modificare a proiectului european, un proiect solidar, solidar nu către exterior, ci în interiorul său datorită coerenței care ar trebui să existe cu acest principiu de solidaritate, aceeași solidaritate ar trebui să fie exprimată și înspre exterior. Însă, nu trebuie să uităm că, lu- că lucrurile s-au schimbat în ultima vreme și proiectul inițial care se baza pe solidaritate a devenit între timp un proiect care nu mai are uh, în centrul său solidaritatea. Și când uh, domnul Görens se referă la coerență, uită că dacă am, dacă am reflectat coerența din interiorul proiectului european actual înspre exterior, acest lucru ar însemna uh, tăierea tuturor fondurilor pentru dezvoltare. Și această coerență nu ar fi o coerență bună, ci una rea. Aceasta este problema cu care ne confruntăm în acest moment în aceste timpuri de criză, unii se folosesc de criza respectivă ca de un pretext pentru a distruge bazele solidare. În Spania se spune că se cer lucruri uh, imposibile uh, Uh, guvernelor care trebuie să opereze reduceri în domeniul sănătății, reducerea ale pensiilor și așa mai departe, în domeniul social. Deci cum ar putea ca aceste guverne să păstreze în continuare angajamentele de 0,7% din venitul național brut care să fie alocate pentru asistența pentru dezvoltare. Din păcate, aceasta este uh, și realitatea cu care se confruntă Parlamentul nostru. Pentru că Parlamentul nostru nu este unul care plutește în nori undeva departe, ci este un parlament care reprezintă aceeași societate pe care o reprezintă și Consiliul. La ce ne putem aștepta, drept urmare? E bine, ne putem aștepta să fim în stare să promovăm o mobilizare care să țină seama de această mișcare de rezistență, pentru că păturile cele mai sărace din statele noastre sunt cele care reacționează și care încearcă să se apere împotriva săracilor din exteriorul Uniunii Europene. Și domnul Gărens are dreptate. Cum putem să le explicăm uh, portughezilor că faptul că ei trebuie să contribuie în continuare la asistența pentru dezvoltare a, Braziliei în condițiile în care tinerii portughezi, tinerii spanioli trebuie să meargă în Brazilia pentru a-și găsi un loc de muncă. Poate în curând vor trebui să și Luxemburg, tinerii luxemburghezi să facă acest lucru, pentru că uh, în uh, Brazilia există mai multe fonduri decât în statele europene, fonduri care pot, care pot merge înspre, înspre investiții. Pentru că Brazilia nu are nevoie de fonduri din China pentru a-și susține economia. Într-adevăr, trebuie să avem o abordare logică. Însă, în cadrul uh, audierii pe care am avut-o săptămâna trecută, doamnă președinte, eu am fost de acord cu toate cele spuse acolo, cu o excepție. Un vorbitor a spus că pentru fiecare euro pe care noi îl cheltuim pentru a îmbunătăți politica de dezvoltare, pentru a îmbunătăți uh, politica umanitară, e, am economisit 7 euro și atunci uh, nu mi-a venit uh, să cred, pentru că dacă acest lucru ar fi știut și de cei care doresc să facă reducerile bugetare, ar spune că dar ar fi foarte bine. Am putea să reducem atunci uh, fondurile cu de șapte ori. Deci trebuie să fim puțin uh, atenți cu cele afirmate. pentru că în situația în care ne aflăm, principiul solidarității trebuie să fie vectorul pentru ca Uniunea Europeană să meargă mai uh, departe. Dacă solidaritatea există și în cadrul statelor membre, ea trebuie să se regăsească și la nivelul uh, proiectului european. Parlamentul European, la fel ca și Comisia, la fel ca și Consiliul, este o instituție europeană. Nu este vorba aici de o tabără care este una bună și una care este rea. Dacă suntem o tabără bună, atunci mai suntem doar șase sau șapte prezenți. Însă aceasta este realitatea. Poate eu sunt puțin în vârstă, dar la vârsta mea Trebuie să recunosc că nu sunt dispus să avem uh, aceste uh, discuții pentru că trebuie să vedem exact care este realitatea, care este uh, bugetul care va trebui să fie votat în ședința plenară, unde trebuie operate reducerile și întotdeauna lanțul este atât de puternic cât, este, cât de puternic este cea mai slabă veriga sa. Și verigile slabe sunt primele care vor avea de, de suferit. Drept urmare, trebuie să încercăm să ajungem la, la un consens împreună cu Comisia și cu Consiliul, însă fără să ne facem uh, iluzii de șarte pentru că trebuie să privim realitatea în ochi, chiar dacă nu este o realitate uh, prea frumoasă. Vă mulțumesc. Merci, monsieur Vagel, vous savez la, la... Mulțumesc, domnule Vagel. Aveți cuvântul. Suntem deja în mare întârziere. Două minute. George, I... Da, voi fi foarte succint. Aș dori să spun că, într-adevăr, criza ne-a a schimbat situația și mentalitățile. Cred că mai există puține state în care cetățenii consideră că sunt bogați. Chiar și în statele cele mai bogate, cetățenii au senzația că sărăcesc pe zi ce trece. Drept urmare, generozitatea manifestată față de ceilalți începe să se modifice. Propunerea mea sau remarca mea ar fi următoarea. Am putea recurge și la alte argumente. Am putea să ne referim la datele care descriu uh, folosirea fondurilor financiare. Pentru că nu uh, statele donatoare se trec prin uh, transformări, ci și cele care primesc această asistență trec prin transformări. Drept urmare, presupun că vom putea profita de această ocazie a zilelor dedicate dezvoltării pentru a, pentru a folosi aceste argumente puternice care ne arată că fondurile pentru dezvoltare sunt investite în mod adecvat și că situația se îmbunătățește. Cred că am avea nevoie de acest lucru. Vă mulțumesc. La parole pour conclure à nos Mulțumesc. Acum dau cuvântul experților și reprezentanței Comisiei pentru a trage concluzii. Câte două minute fiecare pentru că suntem întârziere. Thanks. Vă mulțumesc. Nu mă voi putea referi la toate intervențiile, mă voi referi la câteva puncte. Din punctul de vedere al taxei pe tranzacții financiare, s-a manifestat această plângere că nu a fost alocată doar pentru asistența pentru dezvoltare. Uh, Comisia își propune ca această taxă să fie folosită pentru propriile uh, resurse. Cred că ar fi bine dacă ar fi alocate mai multe fonduri pentru asistența pentru dezvoltare, însă nu este o poziție pe care o pot reprezenta în calitate de, rep- de reprezentant al Comisiei. Din punctul de vedere al asistențe pentru dezvoltare, avem nevoie de mai, de mai mult lider și din partea Uniunii Europene. Intenția noastră nu a fost să ne să revenim la angajamentele pe care ne-a luat la Busan ci pur și simplu am dorit să spunem că Uniunea Europeană poate aduce o plus valoare adev- adevărată. Nu la înaintarea agendei globale asistență pentru dezvoltare, ci să ne referim la sprijinirea cadrelor, rezultatelor, prezenta, prezentării rezultatelor din, stat, din statele care au fost uh, ajutate putem vedea cât de bine au fost uh, cheltuite fondurile. Apoi, consolidarea cadrelor de responsabilizare. Pentru că până acum există o responsabilizare a donatorilor, nu a beneficiarilor atât de mult, care au și ei responsabilități totuși. Apoi, al treilea punct, care este un uh, punct care se regăsește pe agenda Uniunii Europene și care ar trebui să fie sprijinit și de Parlamentul European mai mult. Este vorba de uh, programare, pentru că după anul 2015 după anul 2014 avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru ca și statele membre să meargă în aceeași direcție și știu că trebuie să mă opresc acum, îmi pare rău. Um, I'll try to be very brief. Oh, sorry. I'll try to be very... Da, și eu voi încerca să fiu cât mai succint. Sunt de acord că reducerile abia încep. Cred că ne așteaptă și mai multe reduceri, 0,7%. Cred că este o țintă nerealistă, ținând seama de uh, situația politică. Tocmai de aceea eficacitatea asistenței pentru dezvoltare este foarte importantă. Dacă fondurile sunt reduse, trebuie să ne asigurăm că impactul este unul maxim. Din punctul de vedere al statelor cu venit mediu care primesc asistență pentru dezvoltare, cred că ar trebui să analizăm modelele folosite de aceste state care le-au ajutat să depășească nivelul de sărăcie. S-a demonstrat, de exemplu, că controlarea fluxurilor de capital, de exemplu, și alte măsuri sunt importante pentru Uh, depășirea sărăc- sărăciei, există anumite măsuri de taxare eficientă, măsuri reglementare și așa mai departe, care pot fi folosite. Din punctul de vedere al principiului solidarității, într-adevăr, Parlamentul European reflectă uh, o societate, uh, societatea reală. Eu mi-aș dori o societate care să, uh, pentru care asistența pentru dezvoltare să fie importantă. Și în final, nu, nu cred că um, Parlamentul uh, European trebuie să fie timid în momentul în care trage acest semnal de alarmă referitor la nerespectarea angajamentelor luate. Cred că cam atât am dorit să vă spun. mulțumesc. Vă mulțumesc. Voi încerca să răspund la unele puncte ridicate. Există anumite argumente care se referă la valoarea adăugată a asistenței pentru dezvoltarea Uniunii Europene și apoi reflectarea societății reale. Dacă explicăm cetățenilor cât de puțin din bugetul național este investit în asistența pentru dezvoltare și care sunt efectele dacă aceste fonduri sunt cheltuite în mod adecvat, atunci cetățenii vor spune că aceste investiții trebuie să fie mai mari, că asistența pentru dezvoltare trebuie să fie mai mare. Există niște videoclipuri, două minute fiecare, care arată acest lucru foarte clar. Apoi, tăcerea la care, din partea Consiliului la care s-a referit domnul Gărâns este într-adevăr dificil să ai negocieri pentru cadrul financiar multianual, însă dorim să le aducem uh, aminte liderilor că în iunie au uh, făcut din nou acest angajament referitor la acest procent de 0,7% și trebuie să le aducem aminte de acest lucru. Doamna Jolie s-a referit la resursele proprii. Da, suntem de, ac- suntem de acord. Asistența oficială pentru dezvoltare este un lucru esențial care trebuie uh, protejat și aș dori să vă aduc aminte că mâine la Comisia Jurii are loc un uh, vot uh, important referitor la raportarea uh, țară pe țară și așteptăm cu nerăbdare colaborarea viitoare. Nu, va fi, nu ne va fi ușor, însă cred că Parlamentul European are un rol esențial în influențarea rezultatului negocierilor cadrul financiar multianual. Vă mulțumesc! pour ces rapports très... Mulțumesc tuturor pentru aceste rapoarte foarte bune. Euh, Acum o să trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. Încheierea numerei Uniunii Europene a Convenției privind asistența alimentară. Raportor pentru această recomandare este domnul Deva, care însă nu se află aici și va fi înlocuit de domnul Mitchell. Așadar, Comisia ne-a informat în mod regulat privind starea renegocierilor privind Convenția privind ajutorul alimentar din uh, 1989, instrument cheie pentru a contribui la securitatea alimentară mondială. Suntem satisfăcuți că s-a ajuns la un acord în aprilie anul acesta privind o nouă convenție de asistență alimentară modernizată și mai adaptată la politica de asistență alimentară a Uniunii Europene. Parlamentul European este rugat să-și dea acordul pentru ca Consiliul să poată încheia acest acord în numele Uniunii până la sfârșitul lunii noiembrie. Deci îl invit pe domnul Mitchell să ne prezinte liniile generale ale acestui proiect de recomandare. Domnule Mitchell, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt doar o versiune palidă a domnului Diva, după cum vedeți, dar o să încerc să fac tot ce pot. M-a rugat să prezint acest raport în numele său. Parlamentul European îi se cere consimțământul, cum spuneați, pe proiectul de decizie al uh, Consiliului privind încheierea Convenției de Asistență Alimentară. Predecesorul acesteia, Convenția din uh, 99 a fost un uh, acord multilateral între Statele Unite, Canada, Japonia, Elveția, Australia și Uniunea Europeană, care a devenise, de fapt, intrase în vigoare din anii 60, privind o, o scăpare în mod coordonat de surplusuri alimentare pentru a ajuta țările care aveau nevoie de alimente. Acordul expira în iunie 2012 și părțile la convenție au decis să nu extindă, pentru că negocierile la noua convenție fusese deja încheiate în acel moment. Principalul obiectiv al uh, renegocierii convenției a fost de a o moderniza, ca să se permită o reacție mai potrivită și mai eficientă la nevoile de alimente din țări aflate în dificultate și să se respecte și politica umanitară în domeniul asistenței alimentare a Uniunii Europene. În ce privește poliția raportorului, raportorul recunoaște că o serie de îmbunătățiri majore s-au făcut la Convenția din 1999, de exemplu, de la o orientare spre donatori la o orientare spre beneficiari în susținerea politicilor umanitare. Asta presupune trecerea de la o abordare pe produs la o abordare bazată pe nevoi și la instrumente adaptate. În plus, produsele și transferurile de bani sau voucherele și intervențiile nutritive devin acum activități eligibile în această convenție. Se pune accent pe soluții pe termen lung și, activi- și pe activități care să faciliteze transferul uh, spre producția locală și spre protejarea uh, slujbelor locale pentru a evita dependența pe termen lung de ajutor alimentar. Noua convenție subliniază schimbul de informații și de bune practici între parteneri pentru ca noi să putem avea o mai bună coordonare și să învățăm mai multe din această activitate de asistență alimentară și de asemenea se cere o creștere a transparenței actorilor implicați care pot participa la ședințele Consiliului uh, și vor fi informați în mod regulat. De asemenea, informațiile vor fi oferite tuturor actorilor implicați pe internet. Totuși, în uh, opinia raportorului, rămân anumite chestiuni care ar putea fi îmbunătățite în viitor. De exemplu, părțile pot în continuare să aleagă să-și exprime o, un angajament minim, fie într-o valoare absolută, fie în cantitate, fie în ambele. Pentru a, dar uh, angajamentele în cantități uh, absolute îi stimulează pe donatori să transfere riscurile de preț către uh, beneficiari. Obiectivul trebuie să rămână de a merge spre o, un model prin care totul se exprimă prin valori absolute și uh, totul se exprimă prin intermediul indexului uh, global de prețuri alimentare. De asemenea, 20% dintre transferuri să fie operate pe credit, uh, totuși raportorul crede că e nevoie de, o, de un procent mai mare pentru a avea o mai, mai bună coordonare, de asemenea o mai bună coordonare a eforturilor pentru a îmbunătăți productivitatea agricolă, pentru a crește uh, eficiența soluțiilor structurale privind uh, securitatea alimentară. Trebuie găsite soluții uh, comune uh, cu programele din cadrul DCI și, de asemenea, ar fi fost preferabil din punct de vedere al vizibilității Uniunii Europene ca actor umanitar să aibă un angajament colectiv anual minim care să includă atât contribuția Uniunii Europene cât și a statelor membre. Uh, din păcate, nu a existat suficientă voință politică din partea unor state membre către acest uh, scop. În fine, raportorul spune că noua convenție respectă complet uh, eforturile Uniunii Europene de a contribui la lupta cu sărăcia și de la eradicarea foametei și subliniază nevoia unui cadru internațional juridic obligatoriu și a unor instrumente pentru oferirea asistenței alimentare în țările care au nevoie. Raportorul crede că schimbările care s-au făcut față de Convenția din 1999 reprezintă pași înainte foarte importanți. Prin urmare, raportorul propune ca Parlamentul să-și dea consimțământul. În fine, raportorul speră că va exista un uh, angajament ambițios uh, până în 2013 și cere Comisiei să informeze complet Parlamentul în legătură cu implementarea Convenției de către Uniune și de, stat, de către statele membre parte la convenție. În ce privește calendarul, noua convenție poate intra în vigoare pe 1 ianuarie 2013 dacă până pe 30 decembrie anul acesta cinci țări semnatare au ratificat convenția. Asta va transmite un semnal politic puternic că Uniunea Europeană, care a fost forța principală în renegocierea convenției și este una dintre părțile fondatoare. Pentru că atunci Consiliul va putea trece la concluziile, form, încheierea formală a uh, Convenției înainte de noiembrie. Deci e nevoie de o acțiune rapidă a Parlamentului European. Votul va fi pe 10 octombrie în Comisia DV, ideal în plenară ar fi în uh, noiembrie. Uh, mi se spune că termenul de amendamente este 20 septembrie la prânz, dar nu sunt amendamente, nu se pot da amendamente, deci ori acceptăm convenția, ori nu. După cum vedeți, domnul Deva vorbește foarte mult, doamna președinte, și nu e la fel de succint cum sunt eu de obicei, dar cred că e un raport foarte bun și mă bucur că am putut să-l prezint în numele său. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult, domnule Mitchell. Dau acum cuvântul comisiei reprezentată de doamna... nu, domnul Gheorenț, iertați-mă, nu vă văzusem. Da, doamna președinte. Mulțumesc. Am un comentariu și o întrebare către comisie. Comentariul este că domnul Deva a făcut o treabă foarte bună și e bine că a reușit să-și angajeze un fost ministru al uh, Irlandei să îi fie reprezentant aici în comisie. Asta e partea mai amuzantă. Acum, problema este să știm și vă reamintesc că această convenție va intra în vigoare în momentul în care uh, va fi ratificată de cinci semnatari. Uniunea Europeană este considerată ca unic semnatar sau trebuie cinci state membre din Uniunea Europeană să o ratifice? Asta era întrebarea tehnică. În rest, cred că trebuie să ne grăbim și să fim gata ca în noiembrie să uh, ratificăm, cum spunea domnul Miciu. Doamna Malon, dacă vreți, vă rog, maxim 3 minute. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi, ca să răspund domnului Görens, Convenția privind asistența alimentară este, de fapt, un acord mixt, veritabil. Cu alte cuvinte, Uniunea Europeană are oportunitatea de a fi parte la această convenție și, în afară de asta, fiecare stat membru inclusiv țara candidată Croația, poate de asemenea să fie parte la convenție uh, cu titlu individual. Deci, dacă, de exemplu, Uniunea Europeană și patru state membre ratifică convenția pe 30 noiembrie, atunci ea intră în vigoare pe 1 ianuarie 2013. Oricum, noi uh, ne așteptăm ca toate părțile care au negociat convenția, Canada, Statele Unite, Japonia, Australia și Uniunea Europeană și Elveția, să fie gata să-și îndeplinească acest termen limită de 30 noiembrie și toate aceste cinci părți principale care au negociat noua convenție să ratifice noua convenție până pe 30 noiembrie pentru ca ea să poată intra în vigoare. De asemenea, încurajăm uh, puternic statele membre să devină parte a noii convenții, pentru că, uh, așa cum a spus raportorul, pentru noi Uniunea Europeană a fost motorul renegocierii convenției din 99. Pentru noi este imperativ să continuăm să ne arătăm angajamentul de a reduce insecuritatea alimentară și nutrițională a celor mai vulnerabili și de aceea credem că Convenția privind asistența alimentară este un instrument modern cu care putem îndeplini această sarcină în plus. Pentru noi, noua convenție este un element, un instrument cheie uh, cu care să continuăm să ne arătăm solidaritatea față de cei mai vulnerabili din țări, tă, țările terțe. Mulțumesc! Domnule Mitchell, doriți să încheiați? Da, vreau să-i mulțumesc domnului Gheorens pentru comentariul său. Este obișnuit ca britanicii să delege uh, lucrurile unor politicieni irlandezi de vârf și noi ne descurcăm foarte bine. Uh, nu, mă bucur, mă bucur ce a spus uh, domnul Gheorens. Știu că uh, staful domnului Deva, Deva se află aici. Deci, e important să rezolvăm această chestiune. Mulțumesc. Mulțumesc. Uh, domnul Gheorens, mă scuzați, doamnă președinte. Asta are legătură cu prerogativele Parlamentului European. Începește ratificarea. Dacă Parlamentul European nu ratifică, atunci, în acest caz, ratificarea unui stat membru poate să ajute la intrarea în vigoare a Comisiei. Deci, cred că e o bună întrebare pentru jurisconsulții noștri, precum și pentru cei ai Comisiei Europene, pentru că noi avem o putere de blocare grație tratatului de la Lisabona. Deci, această ratificare de către cei cinci membri nu mi e suficientă care sunt. Deci aș vrea să clarificăm această chestiune. Mulțumesc. Deci sunt două probleme separate. Una este textul noi convenții și cum ați subliniat corect, ea va intra în vigoare pe 1 ianuarie 2013 dacă 5 părți semnatare au ratificat-o până la 30 noiembrie. Asta începește convenția. Cealaltă problemă este o problemă uh, internă, europeană, juridică. În timpul negocierilor, statele membre au decis că vor să aibă un instrument internațional mixt, veritabil, pentru că ce se propunea la un moment dat era să avem Uniunea Europeană și toate statele membre ca o singură entitate care să semneze și să ratifice convenția. Aceasta a fost o idee care n-a fost acceptată de statele membre, deci noua convenție este realmente un acord internațional mixt, unde avem Uniunea Europeană plus fiecare stat membru parte, plus țara candidată Croația, și toate acestea au oportunitatea de a semna și ratifica noua convenție. Ce se cere, pentru că este un acord internațional, consimțământul Parlamentului European. Dacă Parlamentul decide să nu-și dea consimțământul, înseamnă că Uniunea Europeană nu va putea să ratifice noua convenție. Atunci, asta înseamnă că entitatea care a fost motorul uh, negocierii acestei convenții, care are un document major de politică, care este reflectat clar în noua convenție și care este unul dintre donatorii majori în domeniul asistenței umanitare alimentare, nu va putea să facă, să fie parte la noua convenție pe care a negociat-o atât de activ și a susținut-o atât de activ. doamna președinte. Mulțumesc. Vom trece acum la... Aș trebui să discutăm punctul 9, dar reprezentantul Comisiei încă nu este aici, așadar propun să trecem la punctul 10 privind avizul domnului Mitchell privind bugetul, așadar punctul 10 pe ordinea de zi. La ședința noastră precedentă din 3 septembrie am votat amendamentele bugetare ale Comisiei noastre pentru bugetul pe 2013 al Uniunii. Ultima etapă a procesului bugetar anual este votul asupra avizului care acompaniază aceste amendamente bugetare și care explică în linii generale poziția Comisiei noastre privind prioritățile bugetare pentru anul viitor. Așadar, domnule Michel, vă dau cuvântul ca să prezentați proiectul dumneavoastră de aviz. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, mai vorbit uh, pe această temă în comisie, pe temă bugetară, dar din moment ce avizul uh, e, trebuie votat mâine, vreau să subliniez doar câteva dintre cele mai importante preocupări ale comisiei noastre în cadrul negocierilor cu Consiliul. Uniunea Europeană are o responsabilitate clară față de partenerii săi în curs de dezvoltare. Angajamentele Uniunii Europene și ale statelor membre luate la nivel individual. Așadar, aceste angajamente privind contribuția noastră la lupta cu sărăcia trebuie să fie respectate. S-a spus acest lucru aici, dar uh, n-am intervenit în această dezbatere pentru că ajunsesem prea târziu la ședință. Ne-am spus însă de atâtea ori că uh, principalul, principala chestiune legată de acest text este opoziția față de tăierea a, a 15 milioane de euro de partea Consiliului Uh, și a 150 de milioane de euro din instrumentul de dezvoltare. Asta este principala preocupare. Tăieri în domeniul uh, siguranței alimentare, sănătate, educație, uh, toate aceste sectoare cheie pentru realizarea obiectivelor mileniului. Mai mult, finanțarea climatică trebuie să fie nouă și adițională față de cooperarea pentru dezvoltare programată în cadrul DCI. Propunerea taie finanțările pentru autoritățile locale și este detrimentală și pentru bunăstarea uh, partenerilor noștri de dezvoltare. Așadar, propunerile de tăiere ale Consiliului privind cooperarea cu Palestina, de exemplu, Afganistanul, Irak, Iran, Yemen, pur și simplu nu sunt acceptabile în acest moment. Aceste tăieri nu vor face altceva decât să uh, pună în pericol rolul crucial pe care l-a jucat Uniunea Europeană în stabilizarea pe termen lung și dezvoltarea acestor regiuni. În fine, vreau să spun că sunt mulțumit de documentul de lucru uh, emis recent de Comisia de Buget privind poziția Consiliului privind proiectul de buget pe 2013, care arată că raportorul înțelege preocupările acestei comisii, a comisiei noastre, mai ales în ce privește tările masive la bugetul DCI propuse de Consiliu, și uh, aceste cifre sunt exprimate foarte clar în acest raport. Nu vreau să vă mai rețin timpul, deja am mai vorbit de câteva ori despre acest subiect și știu că și Comisia DV împărtășește preocupările mele. Doamna președinte, mulțumesc. Are acum cuvântul reprezentantul Comisiei, domnul Carlo Ai, care încă nu este aici. Este altcineva de la comisie care dorește să ia cuvântul? Doamnă, vă rog. Da, mulțumesc, doamnă președinte. În absența aspectului, uh, expertului financiar, mă scuzați, uh, vreau să spun că Comisia evident împărtășește preocuparea, îngrijorările raportorului și uh, vreau să fac câteva precizări. Cred că în trecut s-a întâmplat următorul lucru, și anume că anumite bugete au fost stabilite ținând cont de capacitatea unor beneficiari de a executa, de a absorbi acest ajutor. Asta era doar un detaliu care, deci, care putea apărea ca un defect bugetar, dar nu era de fapt, ci se lega de capacitatea de absorție. Mulțumesc. Domnule Micel, mai doriți să adăugați ceva? Nu, mă bucur că avem susținerea Comisiei pe această chestiune și este îngrozitor că sunt atâtea domenii care sunt vizate de tăieri și, cum spuneam, mulțumesc uh, pentru susținerea Comisiei și a colegilor. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Așadar, trecem acum. A ajuns? Nu? Așadar, încă îl așteptăm pe reprezentantul Comisiei pentru... A, a ajuns. Foarte bine. Așadar, revenim la punctul 9 al ordinii de zi, autoritățile locale însărcinate cu dezvoltarea și pentru că acum avem reprezentantul Comisiei, putem să începem. Domnul Baglio tocmai a sosit. Așadar, Comisia este pe cale să redacteze o comunicare privind Uh, susținerea Uniunii Europene pentru autoritățile locale și regionale din țările partenere. În acest scop, Comisia a decis să lanseze un proces de consultare cu părțile interesate. Este un document uh, vast de analiză, împărtășit nouă și consultarea se va derula până în decembrie 2012 și va fi făcută mm, în diferite locuri din Europa, întâlniri cu autoritățile locale europene, dar și în Africa, America Latină, Asia în colaborare cu platforma Rețeaua Europeană de Autorități Locale pentru Dezvoltare. La aceste sesiuni vor participa aleșii locali și regionali ca și experții în cooperare pentru dezvoltare. Așadar, domnule Baglio, sunteți șef de unitate la Comisie, Unitatea Societate Civilă și Autorități Locale, aveți cuvântul ca să vă prezentați principalele puncte ale documentului dumneavoastră de analiză. Merci beaucoup, Madame le Président. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am cer scuze pentru întârziere, dar din păcate eu sunt, am uh, reflexe condiționate. M-am uh, pierdut un pic în clădire. Oricum, vă mulțumesc că mi-ați acordat această ocazie pentru a vă prezenta intențiile Comisiei de a pregăti o comunicare în ceea ce privește rolul autorităților locale pentru dezvoltare, care este prevăzut pentru începutul anului 2013. După cum știți, am, în 2010 și 2011 am lansat un proces de dialog cu organizațiile societăților civile și cu autoritățile locale, care a dus la o declarație, declarația de la Budapesta, în care întregul acestor uh, organizații s-au pus de acord pentru a lua în calcul mai bine rolul autorităților locale și a organizațiilor societății civile în ceea ce privește dezvoltarea. Domnul comisar Pilbax a anunțat o comunicare la momentul respectiv în ceea ce privește autoritățile locale și societatea civilă, dar după analiză am decis se facem două comunicări. Prima se concentrează pe rolul societății civile, care tocmai a fost adoptată de comisie săptămâna trecută, și apoi o a doua comunicare în ceea ce privește rolul autorităților locale ceea ce se justifică prin faptul că vorbim de doi actori de naturi diferite, societatea civilă fiind uh, organizațiile fiind organizații private, chiar de tip social, dar private, pe când autoritățile locale uh, reprezintă o autoritate instituțională a statului. Bineînțeles, noi punem în continuare accentul pe cooperarea între diversele tipuri de actori. O să începem acum procesul de consultare pentru pregătirea acestei comunicări și, așa cum a spus uh, deja doamna președinte, vom avea o serie de consultări în ultimul trimestru al acestui an cu numeroase asociații de autorități locale care uh, vor uh, duce la niște recomandări ce vor fi luate în calcul atunci când vom pregăti comunicarea. Ceea ce dorim să discutăm uh, în cursul acestor consultări este, uh, sunt de fapt opt puncte care au fost pregătite în uh, acest document pe care l-ați primit. Primul punct se referă la problema rolului autorităților locale în dezbaterile internaționale. După cum știți, pentru prima oară există o referință explicită la rolul uh, autorităților locale și am dori să aprofundăm cu actorii implicați ce înseamnă, de fapt, uh, rolul acestor autorități locale în uh, dezbaterile internaționale. Apoi vrem să discutăm problematica guvernanței și bunei guvernanțe și problema nivelului teritorial local. După cum știți, autoritățile locale au roluri specifice, instituționale, definite de lege, în marea majoritate a cazurilor, dar asta nu înlătură necesitatea de a promova buna guvernanță la nivelul municipalităților, teritoriilor și regiunilor și dorim să aprofundăm lucrurile pe această temă. Apoi, dezvoltarea teritorială. Aici vorbim despre o chestiune care este dezbătută de multă vreme între organizațiile societății civile și autoritățile locale în cadrul dialogului structural. Fiecare vede interesul unei abordări teritoriale care să depășească abordarea tradițională verticală de la guvern către autorități locale, dar și din ce în ce mai sectorială și uh, vor, de fapt, o abordare mai holistică, mai transversală, plecând de la teritorii. Și tocmai în acest cadru am dorit să aprofundăm uh, subiectul. Apoi, descentralizarea, după cum știți, Comisia sprijină aceste politici de descentralizare de multă vreme, avem un portofoliu de 800 de milioane de euro în curs, dar este o problematică care nu a fost dezbătută prea mult cu autoritățile locale, chiar dacă s-a dezbătut la nivelul guvernelor care doresc acest lucru. Și aici vrem să dialogăm cu autoritățile locale și cu asociațiile lor pentru a vedea care este părerea lor în ceea ce privește o asumare a unei responsabilități sporite. Apoi, al cincilea punct, se referă la problematica urbanizării. După cum știți, există o polarizare din ce în ce mai mare a populației în mega orașe, în uh, metropole, în țările în curs de dezvoltare, ceea ce are un efect asupra calității vieții și are și un efect indus și anume o deșertificare a numeroase zone rurale. Și aici vrem o dezbatere cu autoritățile locale pentru a înțelege mai bine care sunt uh, părerile lor și propunerile lor pentru un mai bun echilibru între megalopol și uh, zonă rurală în ceea ce privește amenajarea teritoriului. Apoi, rolurile asociațiilor uh, de autorități locale. În toate țările există aceste asociații care uh, sunt rezultatul autorităților locale și ele au un rol de jucat, dar uh, în multe cazuri, cum ar fi în cazul țărilor partenere, sunt destul de slabe și atunci vrem să vedem în ce fel am putea să sprijinim consolidarea acestor asociații pentru a avea un rol mai important. Apoi, punctul 7, în ceea ce privește capacitățile autorităților locale, așa cum uh, V-am lăsat deja să subînțelegeți, autoritățile locale au roluri instituționale de a furniza servicii populației, dar cel mai adesea în țările partenere ele nu sunt foarte bine consolidate și nu au o capacitate foarte mare. Și aici am dorit să vedem care, ce tip de sprijin ar putea acorda Uniunea Europeană dacă acest ajutor este solicitat, firește. Ultimul punct se referă la o discuție, o dezbatere cu actorii principali în ceea ce privește tipul de angajament pe care și-l doresc uh, din partea Uniunii Europene în ceea ce privește consolidarea autorităților locale, fie că vorbim la nivel de țară, în ceea ce privește guvernanța, fie că vorbim despre capacitatea lor de a livra servicii populației. Deci acestea sunt principalele teme pe care dorim să le dezbatem în acest trimestru și care ar trebui să ne ofere un ansamblu de elemente pentru a veni apoi cu o propunere politică care să fie prezentată de Comisie în fața Parlamentului și a Consiliului. Vă mulțumesc pentru atenție, vă rămân la dispoziție pentru a răspunde la orice întrebări și pentru a vedea și dacă anumiți deputați doresc să se asocieze la anumite evenimente. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare a măsurilor prevăzute de comisie în ceea ce privește rolul autorităților locale însăcinate cu dezvoltarea și au act uh, de faptul că este o activitate în derulare.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 M-am uitat la dumneavoastră, dar nu mi-ați făcut semn. Deci, normalement, când on demande la parole... În mod normal, când cer cuvântul, trebuie să ridicați mâna, pentru că nu pot să ghicesc. Bun, sigur, nicio problemă, vă dau cuvântul. Intervenție fără microfon din sală. y aurait eu euh, une intervention de votre part, je ne sais pas. Bon. Mm, nu știam dacă deja pot să solicit uh, să intervin. Bun. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Mă bucură foarte mult că uh, comisia noastră are în sfârșit o dezbatere pe marginea rolului autorităților locale în politica europeană de dezvoltare, pentru că, în calitate de parlamentar, ar trebui să uh, luăm parte la această dezbatere, care a fost apanajul exclusiv al uh, Comitetului Regiunilor și al Comisiei în ultimii ani și mm, ca dovadă că nici astăzi nu sunt prea multe intervenții în afară de a mea. După o comunicare în 2008 uh, s-a trecut la o viteză superioară și s-a organizat uh, un dialog structurat care timp de un an a reunit uh, seminarii în cele patru colțuri ale lumii în ceea ce privește rolul actorilor precum autoritățile locale sau societățile civile în politica de dezvoltare comunitară. În mod clar, comisia noastră trebuie să se aplece asupra acestui, acestui subiect, pentru că știm că este primordial să contăm pe contribuția cea mai mare pentru a atinge obiectivele de dezvoltare pe care ni le-am asumat. Fără a ne sprijini pe autoritățile locale, care în mare măsură sunt uh, responsabile cu oferirea de servicii fundamentale, cum ar fi educația și sănătatea, rezultatul politicii noastre pentru combaterea sărăciei ar fi foarte slab. Tematica Comisiei subliniază într-un mod remarcabil faptul că uh, autoritățile locale sunt un factor cheie care pot contribui decisiv la politica de dezvoltare a Uniunii prin buna guvernanță și creșterea inclusivă principala importanță a autorităților locale este să se înscrie într-un uh, aspect plurisectorial. În ceea ce privește legăturile cu autoritățile centrale, autoritățile locale din țările partenere participă la planificarea de politici și uneori și la negocierea de acorduri de cooperare cu actori internaționali, cu parteneri internaționali. Mai mult, vorbim despre legitimitate și proximitate față de cetățean și autoritățile locale joacă un rol crucial aici pentru a stimula uh, parteneriatele la nivel local, atât uh, public-privat, cât și alte tipuri de parteneriate. Pe scurt, uh, recenta declarație de la, Busan, de la Busan este subliniază rolul esențial pe care autoritățile locale îl joacă și faptul că asigură o, un aspect, un element democratic al uh, asistenței pentru dezvoltare. Dacă Comisia solicită contribu contribuția autorităților locale în realizarea obiectivelor de dezvoltare, aștept propuneri concrete pentru că trebuie să profităm de această valoare adăugată. apoi cooperarea între actorii locali și Uniunea Europeană și uh, țările terțe. Vor, documentul vorbește despre o cooperare care există deja de multă vreme și de asemenea a vorbit și despre tipul de sprijin care ar putea fi acordat uh, acestor actori. Dar uh, din păcate nu se reflectă poziția oficială a instituției prin acest document. Eu prefer să interpretez acest lucru ca un uh, apel din partea Comisiei către noi, către Parlament, și de aceea doresc să preiau ștafeta și să le solicit uh, colegilor să se implice mai mult în ceea ce privește um, instrumentul de dezvoltare și cooperare, pentru că prin votul amendamentului colegul nostru va putea să, fi, să participe la negocierea cu Consiliul, astfel încât autoritățile locale să devină un uh, element uh, central uh, pentru finanțare. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Dau din nou cuvântul Comisiei pentru a reacționa la observațiile făcute. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc domnului Tirolian pentru sprijinul acordat. Eu aș spune că temele principale care au fost subliniate vor face obiectul dezbaterii în trimestrul care vine și cred că pe baza concluziilor vom putea să facem uh, propuneri pertinente în cadrul uh, comunicării. Merci beaucoup. Euh, Mulțumesc foarte mult. Doamna Grez, mai aveți ceva de spus? Oui. Alors, donc, contrairement à ce que je vous avais annoncé... În mod contrar la ceea ce v-am anunțat la deschiderea ședinței, nu ne vom ocupa de uh, raportul doamnei Grez în această seară. Vom încerca să găsim timp mâine după vot în ceea ce privește amendamentele privind instrumentul de dezvoltare și uh, cooperare și dacă depășim timpul, atunci va trebui să stabilim un alt moment pentru a asculta uh, acest raport pe marginea unui subiect extrem de important și cred că e păcat să-l prezentați în fața a doi deputați. Nous avons terminé notre... În acest caz putem spune că ședința noastră de astăzi s-a terminat. Vom reîncepe reuniunea mâine la ora 10 și uh, coordonatorii se reunesc tot în această sală la ora 9. Vă mulțumesc și o seară plăcută!